Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, six past nine, so... Dragi colegi, 9 și 6 minute să începem cu reuniunea noastră. Primul punct pe care îl discutăm astăzi este punctul 9, o prezentare din partea Comisiei privind situația actuală privind sistemele de protecție ale Uniunii Europene în domeniul oțelului. Vă amintiți că în urma măsurilor 232 ale uh, Statelor Unite în, uh, cea, și impunerea unor tarife la oțel, ne-am am stabilit, cât, am adoptat câteva măsuri pentru a ne proteja industria oțelului de consecințele acestor măsuri. Comisia ne va Comisia va face o revizuire până în 1 iulie și va trebui să decidem dacă aceste măsuri de protecție sunt corespunzătoare, sunt eficace sau trebuie să fie îmbunătățite. Despre asta vom vorbi astăzi. Am să dau acum cuvântul Comisiei pentru a ne prezenta Uh, situația. Și o va face acest lucru binecunoscutul Leopoldo Rubinaci, director de la uh, DigiTrade. Mulțumesc! Uh, bună dimineața tuturor! Într-adevăr, Comisia a adoptat măsuri de protecție la 26 de categorii de produs în domeniul oțelului în februarie acestui an. Măsurile, după cum ați spus pe bună dreptate, au fost adoptate în urma unor evoluții îngrijorătoare pe piața uh, mondială, pe piața de vrac. Uh, impunerea de tarife conform regulii 232 din mm, partea Statelor Unite, dar și măsuri de restricție în domeniul oțelului, impuse de alți parteneri comerciali. Bineînțeles, toate solicitările juridice sau condițiile juridice pentru impunerea unui sistem de protecție au fost reunite. Uh, între 2013 și 2017 Comisia a constatat că a existat o creștere absolută în uh, importul de produse pe bază de oțel, uneori o creștere foarte mare și, uh, și mai important, Comisia a putut constata că uh, în urma acestor creșteri ale importurilor exista o situație în care industria UE uh, putea fi afectată în mod uh, grav. Um, deci am luat în considerare această amenințare. Important era să acționăm înainte ca dauna să survină. Obiectivul măsurilor de protecție sunt să, sunt să evităm um, Um, redirecționarea fluxurilor comerciale. Um, în același timp, însă, vrem să asigurăm uh, o aprovizionare suficientă. Uniunea Europeană nu este autosuficientă în oțel, are nevoie de importuri și trebuie să nu uităm că toate cele 26 de categorii uh, de oțel supuse uh, măsurilor sunt Uh, materiale uh, în industria, în uh, aval, care um, este în, care se regăsește în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea a fost important să avem o abordare echilibrată, să ne asigurăm, deci, că um, ajungem la echilibrul potrivit. 150 de părți au, de um, actori au participat la analiza noastră, am avut 93 de audieri, și după această procedură complexă am decis să impunem măsuri sub forma unor uh, cote de rată tarifară, asupra cărora 25% s-ar, aplica um, taxe de 25%. De asemenea, um, am dorit să protejăm fără să amenințăm uh, siguranța de aprovizionare. Doream să ne asigurăm, deci, că fluxurile tradiționale, comerciale tradiționale ar urma să fie asigurate fără a permite uh, activități uh, nereglementare, inclusiv stocarea, um, stocarea acestor produse. Statele care aveau peste 5% din comerțul actual um, au, sau, au fost supuse acestor măsuri, iar apoi s-a impus o taxă re, eh, tarifară reziduală în, eh, pentru al patrulea eh, mm, sfert al fiecarei, pentru al patrulea semestru, pentru a, al patrulea sfert al fiecarei perioade. Ieri am deschis a patra perioadă, al patrulea trimestru al cotei globale. Monitorizăm zilnic situația, monitorizarea la uh, zi este mm, disponibilă pe site-ul Digitax Sud. Deocamdată considerăm că nu există problemă pentru majoritatea acestor uh, cote. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aceste cote nu sunt folosite, uh, nu sunt epuizate, uneori sunt chiar departe de a se întâmpla acest lucru, dar în anumite Uh, zone pe care noi, în anumite sectoare pe care noi le știam problematice, cota a ajuns la 100%, s-a ajuns la 100% din cotă, ceea ce înseamnă că dacă aceste țări doresc să continue să exporte către Uniunea Europeană, trebuie să plătească această uh, taxă de 25%. Am uh, constatat că furnizorul principal afectat de aceste cote este Turcia, o țară um, care a fost foarte activă în uh, exporturile sale către Uniunea Europeană. După cum ați spus pe bună dreptate, domnule președinte, Comisia a decis să revizuiască periodic această, aceste măsuri. Piața oțelului este foarte dinamică, iar uh, stabilirea fixă a acestor măsuri pentru uh, trei uh, ani ar fi uh, fost o abordare mult prea rigidă. Tocmai de aceea am decis să Uh, prevedem revizuiri. Prima astfel de revizuire este prevăzută pentru cel târziu 1 iulie, însă în momentul de față, în serviciile comisiei, discutăm dacă este posibil să începem mai devreme. Obiectivul revizuirii nu ar fi să punem sub semnul întrebării sistemul de protecție sau măsurile de protecție, ci obiectivul ar fi să vedem dacă este nevoie de adaptări ale acestor uh, cote. De exemplu, cotele ar putea fi distribuite în mod diferit sau ar putea fi gestionate în mod diferit. Punctul uh, fundamental în ceea ce privește poziția uh, și poziționarea măs- acestor măsuri este interesul Uniunii. Deci ce este în interesul Uniunii Europene? Trebuie să schimbăm ceva sau nu? Avem un număr de cote, deci, care au fost deja epuizate, utilizate. Avem uh, reprezentanța unor importatori în Uniunea Europeană care se plâng de faptul că nu mai pot să um, um, achiziționeze produse. Vedem că țări în curs de dezvoltare, precum Indonezia, de exemplu, au început să exporte în anumite cantități, anumite, în, în cantități mari anumite produse. Țările care, pentru care importurile sunt mai puțin de 3%, trebuie să fie excluse din acest sistem. Am revizuit datele până în iunie 2018, iar Indonezia, pe baza acestor, baz, pe baza acestor date, nu, depăta, nu, de, nu depășea uh, acești uh, 3%. Um, Indonezia părea să fie început să uh, exporte în mari cantități și e important pentru noi să vedem dacă Indonezia și alte țări în curs de dezvoltare au depășit sau nu acest prag de 3% și dacă e cazul, atunci să decidem dacă să includem aceste uh, țări uh, în sistem. În ceea ce privește o serie de membri ai OMC, în special uh, Turcia, Brazilia, Taiwan și Rusia, ne-au notificat intenția de a impune măsuri de reechilibrare pentru a compensa așa zisul uh, așa zisele pierderi comerciale în urma măsurilor noastre. Suntem în contact cu acești membri ai OMC. Pentru noi este esențial să garantăm două lucruri uh, fundamentale. În primul rând, ca sistemele de protecție să fie în totalitate legale, conform regulilor OMC, și ca uh, regulile OMC să permită măsuri compensatorii, dar numai uh, timp de trei ani după impunerea acestor uh, sisteme. Deci orice discuție privind compensația poate uh, avea loc numai uh, până în 2022, dar nu acum. Cred că cunoașteți situația, știți că impunerea unor măsuri de protecție Uh, nu este niciodată o măsură anodină, însă am decis să o facem pentru că este în interesul Uniunii Europene. Mulțumesc, Maria Arena. Mulțumesc. Doream să revin la Indonezia, în special. Ați uh, spus că Indonezia este o țară în curs de dezvoltare și nu este vizată de măsurile de protecție până când nu ajunge la 3%. Însă industria oțelului ne dă informații spunându-ne că uh, oțelul inoxidabil uh, laminat la cald și la rece este, depășește acești 3% um, Spuneți că dumneavoastră aveți cifrele pentru 2018, însă industria ne spune că pentru unul dintre aceste produse sunt la 10,1%. Aș vrea să știu de unde provine această diferență sau cum se face că Comisia nu cunoaște aceste date, dacă, dacă așteptăm prea mult timp, cred că va fi afectată industria. N-ar trebui să, um, ne, să adaptăm imediat um, situația pentru Indonezia? Mulțumesc, Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru informațiile concrete. Aș avea câteva informații suplimentare. În primul rând, ne puteți spune ce s-a întâmplat la ultima reuniune a forumului oțelului, uh, a G20. Ce s-a decis acolo? Pentru că trebuie să vedem lucrurile dintr-o perspectivă globală. În al doilea rând. În ceea ce privește reducerea anumitor importuri de oțel din Statele Unite, conform sistem, uh, sistemului nostru de protecție, după uh, introducerea regulamentului 232 în uh, Statele Unite. Ce înseamnă asta pe termen lung? Există o, mm, aveți unele estimări? Ce înseamnă asta pentru deschiderea planificată a negocierilor cu Statele Unite? Trebuie să solicităm clar ridicarea tuturor tarifelor adoptate uh, sub 232? Mulțumesc, June, Kirtan Darling. Mulțumesc! Și mulțumesc foarte mult, Leonardo, pentru prezentarea situației. Cred că este... Uh, nu aș vrea să vorbesc despre Brexit de fiecare dată, însă este um, um, greitor faptul că s-a vorbit mult despre meritele unei uniuni vamale um, în ultimele zile, în contextul Brexitului și despre faptul că am putea să ne apărăm mai bine industria oțelului, printre altele, uh, dacă am fi în afara Uniunii Europene. Tocmai de aceea mă bucură să aud despre măsuri de protecție, mai ales că Regatul Unit nu a vrut să permită un astfel de sistem de uh, protecție uh, timp îndelungat. O întrebare similară cu cea a Mariei Arena în ceea ce privește Indonezia și cât de repede s-ar putea face adaptări în uh, vederea um, folosirii mai rapide a datelor dinspre industrie. Este un test pentru a vedea dacă modelul OCDE Uh, în ceea ce privește supracapacitatea um, um, în domeniul oțelului. G20 se bazează pe uh, datele OCD. Deci, uh, și, deci urmează să vedem dacă aceste um, dacă această abordare funcționează. M-a surprins comentariul dumneavoastră că trei ani ar fi prea mult, însă nu avem senzația că există o schimbare de atitudine în Statele Unite. Trei ani uh, este o perioadă potrivită, deci există vreo posibilitate ca Statele Unite să-și schimbe abordarea, ceea ce ar însemna că restul lumii nu ar trebui să ia măsuri pentru a reacționa la măsurile unilaterale ale Statelor Unite. Mulțumesc, Leopold. Din partea mea două întrebări. Ați vorbit despre faptul că anumite țări uh, își folosesc imediat cota Mă scuzați, l-am uitat pe domnul Packet. Nicio problemă. Um, de sluiting van de VS-markt en de Aziatische overcapacitate... Mulțumesc. Supracapacitățile de pe piața orientală, dar și măsurile americane au dus la, o, la presiune asupra uh, Uh, piețe europene. Prețul pieței pentru nichel are un uh, efect asupra um, uh, pieței și aici intervine concurență, ne lu- ne lu- intervin probleme de concurență din partea Indoneziei. La bursa de metale de la Londra am văzut că Indonezia profită de situația ofertei și uh, cererii. Deci solicităm uh, comisiei să uh, își asume sau să abordeze problema indoneziană și să ia măsuri până la finalul acestei luni. Mulțumesc. Aș dori să revin la întrebările mele. Întâi, referitor la acest fapt că anumite țări își folosesc imediat cota, care sunt consecințele? Ar trebui să revenim la uh, cote fixe trimestriale, astfel încât să existe o repartizare asupra de-a lungul întregului an, sau ar trebui să adoptăm cote după, de la caz la caz, sau ar trebui să limităm aceste, accesul acestor uh, uh, țări la, la anumite cote? Ce putem face pentru a avea o utilizare mai stabilă a cotelor? Și apoi în ceea ce privește creșterea de 25%, pare să meargă prea departe, ținând cont de ultimele evoluții pe piața oțelului în Uniunea Europeană, care este poziția Comisiei? Să revizuiască creșterea de 5%? Bun, piața um, oțelului este foarte volatilă, situația în Uniunea Europeană nu e foarte promițătoare, a venit oare momentul să schimbăm lucrurile? So let me start with, uh, with Indonesia. Um... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să încep cu Indonezia. Măsurile de salvgardare ale Uniunii Europene sunt întotdeauna obiectul unor discuții în contradictorii între părți. Se bazează pe datele concrete. Pentru analiza în acest domeniu am folosit datele de care dispunem până în iunie 2018 și acest lucru ni l-au confirmat și sectorul în uh, scrisorile sale, Indonezia nu se afla deasupra pragului de 3%. Abia de la jumătatea anului trecut, Indonezia a început să se afle deasupra pragului de 3% și potrivit statisticilor Uniunii Europene, potrivit Eurostat, acest lucru a început să se înregistreze abia acum câteva săptămâni. Ne-am bazat numai pe calculele cotei relative din importuri, ci permițând diferitelor părți care aveau un interes în aceste garanții să comenteze în legătură cu măsurile pe care le-am întreprins noi. Introducerea acestor garanții pentru fiecare țară nu este o chestiune care se bazează doar pe niște calcule automate, ci pe o analiză adecvată, motiv pentru care Comisia a luat în calcul o serie de elemente. Știu că unii consideră că sunt prea multe aceste elemente, dar ăsta e prețul pe care îl plătim pentru statul de drept. Avem, deci, o, pentru elementele pe care le cerem din de la părțile uh, omologe cu privire la statul de drept. Și întrucât considerăm că în anumite domenii ale acestor garanții lucrurile ar trebui să îmbrace un caracter mai urgent, Considerăm că această revizuire ar trebui să înceapă ceva mai devreme decât așa cum se anunțase inițial în luna iulie. Prin urmare, pe noi ne interesează să avem un proces corect. Mă tem că nu, putem, nu pot să vă ofer detalii suplimentare în legătură cu forumul la care v-ați referit. Încă nu avem un raport complet, dar vă vom pune la dispoziție de îndată ce le vom avea informațiile respective cu privire la problema oțelului. Poziția noastră e foarte limpede. Măsurile 232 pe care le-a luat statele, au luat Statele Unite sunt ilegale potrivit regulilor OMC. Nu respectă acordul de garanții de la OMC. De aceea, soluția pe care o considerăm noi viabilă ca fiind singura soluție este ca Statele Unite să-și retragă aceste măsuri. Și atunci uh, problema redirecționării fluxului comercial ar scădea și noi am putea să hotărâm dacă este sau nu cazul să continuăm aplicarea măsurilor noastre de protecție. Deci, mutarea următoare le revine Statelor Unite. Vorbeam despre un termen de 2-3 ani. Când spuneam asta, mă referam la următorul lucru. Potrivit regulilor UMC, măsurile de protecție care durează mai mult de 3 ani deschid apoi posibilitatea unor solicitări de compensații comerciale. Pentru că Uniunea Europeană uh, eh, ar, pierde foarte mulți bani, fiindcă uh, exportăm destul de mult oțel. Prin urmare, în ciuda măsurilor restrictive pe care le vedem adoptate în întreaga lume în legătură cu oțelul, piața mondială a oțelului rămâne dinamică. Or, să înghețăm situația de pe această piață cu, pentru trei ani de la 2 februarie 2019, nu credem că ar fi cea mai deșteaptă treabă de făcut. Și atunci avem în vedere o revizuire, chiar dacă revizuirea nu se regăsește în uh, dispozițiile de bază, nici în regulile OMC, dar ne-am gândit noi că ar fi cazul să păstrăm un anumit nivel de dinamism în aplicarea acestor măsuri de protecție, iar recentele evoluții, în special în ce privește Indonezia, ne arată că nu am greșit când am gândit așa. Asta voiam să mai spun. Înțelegem uh, îndemnul de a include Indonezia. Știm că președintele Tajani i-a transmis o scrisoare președintelui Juncker solicitându-i acest lucru și am luat act. În legătură cu întrebările domnului Lange, cred că decizia trebuie să aibă în vedere o alocare foarte specifică a contingentelor tarifare. Această cotă globală reprezintă modalitatea optimă de a ne asigura că nu vom avea câțiva uh, furnizori foarte competitivi care să uh, acapareze întreaga piață a Uniunii Europene. Dacă am fi continuat cu o singură cotă globală, de exemplu, nu știm dacă Turcia nu ar fi acaparat-o pe toată. Deci, cotele acestea specifice tarifare permit, după părerea mea, limitarea extinderii importurilor numai dintr-o singură țară. Dacă e o măsură rațională sau mai puțin rațională, nu știu, dar cred că supracapacitatea prezentă la nivelul multor uh, parteneri comerciali ai Uniunii Europene și nu doar la nivelul Chinei, trebuie avută în vedere. De aceea trebuie să fim atenți să nu permitem exportul cu orice preț. Dacă avem o reprezentare validă care să indice o anumită alocare a cotelor, dacă cota globală să fie disponibilă mai devreme de ultimul trimestru sau nu. Eu cred că definiția acestei cote tarifare de la principalii furnizori rămâne cea mai bună garanție împotriva, garanții, împotriva activităților speculative. Cu privire la cei 5%, da, e un produs care urmează evoluția creșterii economice îndeaproape și, din păcate, perspectiva creșterii economice în Uniunea Europeană nu este de 5%. Considerăm așadar că această creștere de 5% este o previziune optimistă. Pe de altă parte, suntem ținuți de regulile OMC să avem o anumită liberalizare, o anumită abordare liberală a acestor măsuri. Avem o creștere de 10%, să nu uităm, pentru oțel. Și atunci am încercat să facem un compromis între 0 și 10% și de aceea am ajuns la cifra aceasta de 5. Dar nu există un alt sprijin, un, o altă bază științifică pentru această cifră decât o formă de compromis între 0 și 10. Și în ce privește impunerea de garanții, Comisia necesită în, potrivit regulilor de comitologie, în Comitetul pentru Garanții, pentru pro, de măsuri de protecție, are nevoie de majoritate calificată și știm că în unele state membre întregul sector industrial se bazează pe importuri. Tocmai de aceea ne-am gândit că soluția pe care am propus-o noi e cea mai bună pentru a ne asigura că toată lumea este cât de cât măcar mulțumită cu aceste măsuri, de aceste măsuri. Da, Helmut. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare suplimentară cu privire la Indonezia. Din punctul de vedere al dezvoltării, noi cerem ca uh, sectorul industrial al uleiului de palmier să își reducă exporturile. Dacă ne uităm însă la gradul de diversificare al economiei indoneziene, n-ar trebui să avem în vedere ce anume permite Indoneziei să urmeze o anumită cale de dezvoltare? Și n-ar trebui să fie mai importantă, ținând seama și de problemele de mediu, acest tip de dezvoltare al uh, industriei și pentru Uniunea Europeană, în condițiile în care e adevărat că și reducerea producției de ulei de palmier n ar fi nouă benefică. Deci, cum se face, sau dacă se face o astfel de analiză la nivelul comisiei. Comisia, vă rog. Da, investigația aceasta se limitează doar la oțel. Deci când facem uh, analiza și vedem, ne uităm uh, ce se întâmplă uh, pe piața strict a oțelului, nu și pe piața altor produse. Sigur, întrebarea dumneavoastră era o întrebare politică și răspunsul a fost un răspuns diplomatic. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la punctul 10, de asemenea un punct care se referă la instrumentele de apărare comercială și îi voi da îndată cuvântul lui Leopoldo. Mulțumesc din nou! Printre numeroasele rezultate ale procesului de modernizare al instrumentelor de apărare comercială s-a regăsit și solicitarea Parlamentului European să avem o perioadă de raportare mai îndelungată cu privire la activitățile din domeniul instrumentelor de apărare comerciale, TDI. Așadar, despre asta face vorbire raportul adoptat de Comisie acum câteva zile. Ne-am străduit să vă prezentăm raportul acesta până la sfârșitul actualului mandat parlamentar. În trecut o făceam de regulă în a doua jumătate a anului, însă am considerat că e important să o facem acum, pentru că acesta este mandatul parlamentar în care am avut numărul cel mai mare de dezbateri politice cu privire la apărarea comercială. De aceea am hotărât să vă prezentăm acest raport pentru a acoperi două chestiuni. Ce cere noul regulament modernizat, strict vorbind, cel din 2018, pe de-o parte, dar în același timp am considerat că e cazul să facem un bilanț al celor realizate de-a lungul întregii, întregului mandat – și de-a lungul întregului mandat al Comisiei, nu doar al Parlamentului. În ultimii cinci ani am confruntat cu un climat politic și economic destul de dificil. Am, ap- am aplicat măsuri de apărare, uh, de apărare comercială ferme, dar și uh, corecte și echilibrate, folosind de plin acest, uh, această posibilitate a TDI, a instrumentelor de apărare comercială. Măsurile impuse în timpul Comisiei Juncker au permis menținerea până în prezent a peste 124.000 de locuri de muncă uh, în sectorul industrial în mod direct, dar în total 320 de locuri de muncă au fost protejate împotriva concurenței neloiale. Cum am procedat? Am luat măsuri antidumping și împotriva subvențiilor, reducând uh, prețurile la import incorrecte în Uniunea Europeană, reducând importurile dăunătoare până la 99% și în medie de circa 90%, la o proporție, într-o proporție de circa 90% în ultimele cazuri. Fiecare produs important într-o economie este utilizat de-a lungul lanțului comercial și am considerat că costurile trebuie să fie minime pentru Uniunea Europeană. În acest sens, măsurile medii impuse de Uniunea Europeană sunt mai limitate decât ceea ce se impune în medie de către alți parteneri comerciali externi, cum ar fi Statele Unite nivelul acesta mai scăzut de impunerea unor măsuri de apărare comercială nu are un efect negativ, însă, din contră. Am făcut eforturi suplimentare de a combate uh, subvențiile printr-o serie de anchete, peste 90 de anchete deschise în 2018, Și avem și un număr de exemple în raport în legătură cu constatările de pe urma unor uh, investigații. Aș mai adăuga faptul că încă un element care permite să identificăm eficiența o reprezintă analiza uh, de expirare. Last but not least, the... Și în fine, dar nu în cele din urmă, raportul prezintă o situație a măsurilor întreprinse pentru a ne opune și pentru a preveni impunerea de către alte țări de măsuri de apărare comercială ilegale împotriva noastră. Și avem și exemple printre cele peste 70 de intervenții realizate de către uh, comisie în țările terțe. Există, desigur, și trebuie să punem accentul pe acest lucru, numeroase reforme legislative pe care actualul mandat le-a uh, asigurat. Încă un lucru la care Parlamentul European cred că ține foarte mult îl reprezintă problema elementelor sociale și de mediu din anchetele de apărare comercială, în materie de apărare comercială. Desigur, modernizarea în acest domeniu a intrat în vigoare abia în 2018, modernizarea regulamentului, actualizarea acestuia. Nu aveam anterior materialul necesar pentru a face un raport. Așadar, raportul nu se poate face decât acum, în 2019, începând de acum. Pot să vă spun că avem demarată deja un număr mare de investigații în baza noilor reguli și toate aceste investigații conțin și un element de analiză a standardelor sociale și de mediu. Cam acestea sunt elementele cele mai importante ale, ale raportului. Aș mai adăuga un singur lucru care mi se pare interesant – respectiv vizitele de verificare la fața locului pe care le-am efectuat de-a lungul întregului an trecut. Am calculat că vizitele de verificare care ne-au îngăduit să înțelegem mai bine cum stau lucrurile au reprezentat 1978 de mandate pentru oficialii Comisiei în uh, afară, dar și în interiorul Uniunii Europene, care, uh, deci oficialii comisiei s-au dus să vadă la fața locului dacă măsurile impuse se bazează într-adevăr pe cele mai corecte elemente posibil. Mă voi opri aici, aștept întrebările sau observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ingmar! Sí, gracias, presidente. Muchísimas gracias. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Aș dori să vă pun două întrebări. În primul rând, referitor la noile instrumente de apărare comercială. Care sunt perspectivele pe care le aveți um, în ceea ce privește instrumentul de achiziții publice internaționale? Raportul comisiei era clar, spunea că e nevoie să avem un astfel de instrument înainte să se încheie anul, însă rezultatele Consiliului au rămas mult mai diluate și aș dori să știu care este situația de acum? Care este perspectiva în acest sens? Referitor la clauzele de salvgardare, nu am avut ocazia să pun uh, întrebarea la punctul anterior pentru că vreau să o pun uh, din perspectivă generală, nu numai la oțel. Mă refer acum la modul în care funcționează clauza de salvgardare. Aceasta ar trebui să fie o instanță aparte și avem de multe ori um, instrumente care se aplică um, în sectorul uh, agrar sau în uh, sectoare foarte atomizate. Um, faptul că sectorul nu are astfel de instrumente face să nu se poată aplica uh, procesul necesar și nici metodologia necesară. De exemplu, avem o serie de Uh, probleme legate în Valencia cu privire la polemica um, importurilor de, de citrice din uh, state terțe, din Africa de Sud, dar nu numai. Comisia s-a gândit să revizuiască modul în care să acționeze din oficiu în situații în care există datele um, potrivite și Comisia poate să stabilească dacă uh, Ehm, există condiții care să mm, ducă la aplicarea mm, clauzei de salvgardare. Acest lucru va fi revizuit, se va moderniza aplicarea. Mulțumesc! Und Helmut Scholz. Domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Comisiei pentru informațiile detaliate prezentate. măs- Comisia a constatat măsuri de uh, antidumping. Am introdus măsuri de a uh, verifica dumpingul social și de mediu cumva. Cum se realizează practic această măsurare? Și apoi avem uh, cazul Chinei. Aș vrea să știu care alte, ce, ce alte țări mai vreți să verificați în afara Chinei? Înțeleg, de exemplu, aș vrea că ar putea exista un raport și pentru Vietnam, dacă mi se poate confirma. Mulțumesc. Aveți deja două întrebări. Una se referă și la o uh, metodă de calculare alternativă. împotriva căreia au existat presiuni. Care este situația în prezent. Este ea acceptată? Avem uh, fumul alb? Avem undă verde? În legătură cu această metodă alternativă de calcul? Apoi, în ceea ce privește măsurile concrete de anti-dumping, clasificarea produselor, și posibilitatea, în special pentru IMM-uri, să își susțină poziția. S-a tot vorbit despre o clasificare corectă a produselor și s-a invocat faptul că nu prea IMM-urile nu prea au posibilitatea de a discuta cu comisia și cumva sunt uh, tocmai cele care ies în pierdere din tot acest proces, mai ales în anumite, pentru anumite produse punctuale, în anumite zone de producție. Au cum aceste IMM-uri, în special, să își prezinte îngrijorările către comisie? So, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Referitor la instrumentul de achiziții internațional. Sigur că acesta este puțin în afara ordinii noastre de zi. Ce vă pot spune este că Comisia a adoptat această comunicare cu privire la China, în care acordăm un loc primordial chestiunii instrumentului uh, internațional privind achizițiile. Știm că a fost greu, pentru că mai ales Consiliul nu a putut să ajungă la o poziție în acest sens, însă cred că s-ar putea ca una dintre um, calitățile comisiei să fie aceea că continuă să existe și reprezintă acesta un uh, element important de legislație pe care Uniunea Europeană ar fi interesant să-l uh, adopte pentru a putea veni în întâmpinarea diferitelor amenințări care se prefigurează din partea mai multor state terțe, inclusiv a Chinei. Deci noi sperăm că se va putea ca cele două instituții legislative să adopte acest instrument cât se poate de repede. Noi considerăm că este unul foarte important. Cât despre modul cum funcționează sistemul. Clauzele de salvgardare sunt un pic diferite de cele care vizează dumpingul și subvențiile, pentru că o investigare privind salvgardarea poate fi solicitată de către un stat membru și nu doar de către industria europeană. Altfel, sistemul funcționează cu precădere pe baza plângerilor care uh, sunt uh, depuse de industria europeană. De deci ce e important să avem plângeri, reclamații? Pentru că pentru a putea demara o investigație ne trebuie probe cu privire la um, importuri cu prețuri uh, corecte, dar și cu um, privire la situația industriei europene. Și doar industria europeană ne poate spune ce se întâmplă uh, cu situația sa economică. La comisie avem o echipă pe care o numim biroul de plângeri, care este în serviciul industriei europene și al cetățenilor europeni și aceștia ne pot contacta și n-am uh, respins niciodată o solicitare de întâlnire. Suntem acolo pentru a ajuta industria pentru a vedea dacă se pot aplica instrumentele și dacă da, atunci uh, suntem foarte hotărâți să le aplicăm cu rigoarea necesară. Nu considerăm așadar necesar să schimbăm sistemul. Poate ce am putea să facem cu toții ar fi să facem mai multă publicitate pentru aceste instrumente și să ne asigurăm că în statele membre Industria europeană știe, cu privi, știe despre existența acestor uh, instrumente. Este adevărat că acestea se folosesc mai degrabă de organizațiile mai bine, de federațiile industriale mai bine organizate la Bruxelles. Acest lucru este adevărat. Acum facem uh, câteva eforturi să mergem prin statele membre, să prezentăm instrumentele. Am uh, solicitat reprezentanților statelor membre în uh, Comitetul de Apărare Comercială, să vedem dacă au interes uh, să organizăm um, reuniuni um, și cu industria și cu partenerii sociali. Am avut o astfel de întâlnire acum câteva săptămâni în Austria, de exemplu. A fost foarte interesant. Am avut uh, posibilitatea să îi regrupăm pe toți cei interesați și stăm la dispoziția celor care doresc să continue acest exercițiu. Dacă pot să trec acum la a doua întrebare din partea domnului Lange. Site-ul Comisiei are un ghid pentru plângeri și de asemenea un ghid pentru IMM-uri. Dar considerăm că ce este foarte important e faptul că oamenii ar trebui să vină la noi, să vorbească cu noi. Le stăm la dispoziție și mereu acordăm timp. Niciodată n-am respins o solicitare de a ne întâlni pentru a discuta despre problema anume și avem măsuri care afectează cu precădere IMM-urile din Uniunea Europeană. Deci faptul că avem IMM-uri nu reprezintă un impediment în calea utilizării instrumentului. Singurul obstacol este faptul că trebuie să existe totuși o oarecare organizare la nivel european, pentru că instrumentele sunt menite să protejeze IMM-urile nu într-un stat anume, ci în Uniunea Europeană. Deci, cerința de asociere într-un fel sau altul există. Însă, sincer, este singura cerință. În rest, suntem deschiși um, și vă stăm la dispoziție, stăm la dispoziția industriei să ne întâlnim, să vedem dacă se poate sau nu să facem progrese. Acum, dacă sunt restrictive condițiile de inițiere unei proceduri, da, așa se întâmplă, însă uh, dacă vreți, acesta este prețul pe care trebuie să-l plătim pentru a avea un sistem care să fie credibil. Și cred că acest lucru este foarte important. Cu privire la standardele sociale și de mediu, poate vă amintiți discuția din trialog când am mers pe poziția că textul de compromis era, să spunem, cel mai bun pe care îl puteam obține, pentru că, într-adevăr, la OMC nu se recunoaște uh, posibilitatea de uh, reducere a um, dumpingului social și de mediu ca atare, dar am uh, putut să includem o serie de elemente cu privire la standardele sociale și de mediu. Aceste elemente uh, apar acum în um, în investigațiile noastre și noi le tratăm uh, se referă la uh, alegerea statelor terțe de um, reducerea costurilor prin folosirea unor metodologii alternative. De asemenea, se referă la um, uh, stabilirii prețurilor care nu sunt um, dăunătoare atunci când se aplică normele TDI. Deci, până acum, în majoritatea investigațiilor pe care le-am avut cu privire la normele noi, avem câteva probleme care se referă la aceste aspecte pentru a le trata. Noi considerăm că atât de departe putem să mergem, având în vedere regulile multilaterale. Rapoartele de țară. Am uh, spus că o să luăm statele în ordinea numărului de măsuri pe care le-am uh, impus împotriva lor. Prima este China, de aceea am avut un raport uh, privind China. Pe locul 2 este Rusia și de aceea facem unul privind Rusia. Acesta este în curs de redactare. Chiar în acest moment mi-e greu să vă spun un calendar cu privire la publicarea acestui raport, însă cred că ne mai trebuie câteva luni pentru a putea să-l încheiem. Odată ce îl încheiem pe cel privitor la Rusia, o să vedem dacă trebuie să continuăm să facem rapoarte și Uh, privind alte state terțe. Acest lucru depinde foarte mult de tipul de state terțe cu care avem de-a face în activitatea noastră de zi cu zi. În ultimii trei ani și jumătate, și jumătate nu mi-aduc uh, aminte să fi uh, demarat vreo anchetă uh, cu privire la Vietnam. Cu privire la calculul uh, uh, dumpingului, uh, um, China a stabilit uh, um, un uh, panel care să se înființeze. Avem legislație în acest sens și acesta uh, ia în examinare acum diferitele um, solicitări depuse. Noi considerăm că acest panel ar trebui să vină cu un raport într-o perioadă nu foarte îndelungată și suntem convinși că acest panel uh, va, se va pronunța în favoarea argumentelor Uniunii Europene. Mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumim foarte mult! Poate puteți să ne spuneți mai multe cu privire la presiunea Chinei împotriva acestei legislații, dacă este la fel de fermă sau dacă uh, acum uh, lucrurile sunt un pic mai moderate, dacă au un comportament mai moderat. Nu, cred că se știe că Chinei nu-i plac instrumentele noastre de apărare comercială și China are și antecedente cu privire la calcularea antidumping alternativă care ar fi discriminatorie împotriva Chinei. Noi, sigur, nu suntem de acord cu acest lucru. Noi considerăm că TDI reprezintă un uh, element recurent cu acordurile cu China. Acum, dacă este elementul recurent principal, n-aș spune. Dacă e un element important pentru China, da, cred că da. Însă, pe de altă parte, după cum spuneam, uh, avem aceste instrumente și le aplicăm și considerăm că le aplicăm respectând uh, pe deplin normele OMC și Până la urmă, e vorba de uh, exercitarea drepturilor pe care le avem în cadrul OMC, dar Chinei, sigur, nu îi convine foarte mult acest lucru. Mulțumim foarte mult! Cu aceasta încheiem punctul 10 de pe ordinea de zi și mergem mai departe. Avem întâi o pauză de 4 minute înainte să trecem la vot. Eyes to the right. Eyes to the right. No. Da. Order! Liniște în sală. So, dear colleagues. Așadar, Stimați colegi, distinși uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor, punctul 11, sesiunea de vot, ultima a INTA în această legislatură, se referă la acordul internațional privind uleiul de măsline și măslinele de masă. Avem un singur vot și sper că toată lumea are cartela de vot? Nu, nu, eu uh, o am aici. Facem întâi un test, ca de obicei. S-a deschis votul. And And it's working. Yeah, the... Funcționează, s-a închis votul. Și acum chiar ajungem la ultimul uh, vot al uh, comisiei noastre. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă cu unanimitate. Wow! So, thanks a lot. Mulțumesc foarte mult. Trecem la punctul 12, grupul de monitorizare. Am avut două grupuri de monitorizare în ultimele săptămâni. Unul se referă la Asia de Sud și celălalt se referă la comunitatea Africii de Est. Liniște, ordine în sală. On South Asia, nothing cu Africa de Sud um, nu avem nimic uh, specific de spus. Domnul Karim nu este. A, ah, ma da, unde este? Domnule președinte, îmi cer uh, scuze, m-ați prins, uh, m-am luat pe nepregătite. Vă mulțumesc că, uh, că mi-ați dat cuvântul și colegilor pentru că sunt de față. Cu privire la Asia de uh, Sud-Est, uh, uh, grupul de monitorizare face parte din comisia acestei comisii. Am avut discuții în cadrul grupului de monitorizare INTA cu privire la Asia de Sud, care s-au uh, concentrat pe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 ultimele evoluții cu privire la pactul privind uh, sustenabilitatea. Am avut um, prezența domnului Mohamed Shadat Hossein, uh, ambasadorul um, Bangladeshului la Uniunea Europeană. Mm, mulțumesc pentru prezență dumnealui și ambasadei. A informat uh, grupul de monitorizare cu privire la detaliile la um, incendiul din Dhaka din 21 februarie, care nu a afectat lucrătorii, ci a avut loc într-un cartier rezidențial din Dhaka. Și a subliniat um, angajamentul Bangladeshului cu privire la implementarea pactului privind sustenabilitatea uh, reprezentantul Comisiei a reiterat mai multe domenii în care progresele uh, sunt limitate în continuare, mai ales pragul minim pentru formarea um, um, sindicatelor și protecția lucrătorilor și uh, revizuirea în curs a legislației în domeniul muncii și faptul că trebuie să se um, limiteze, să, să se lupte împotriva limitelor privind Uh, dreptul uh, sindical. Uh, și de asemenea, în ceea ce privește criza umanitară mm, din Bangladesh, având în vedere influxul de refugiați din Myanmar, iar Parlamentul nostru a avut mereu o poziție că trebuie să furnizăm cât se poate de mult sprijin pentru Bangladesh pentru a putea să facă față acestei provocări enorme. În contextul discuțiilor ulterioare am fost informați că în Bangladesh se alocă 17% din timp timpul uh, ministerelor uh, pentru chestiunea Rohingya, care cumva um, blochează alte chestiuni uh, de care ar prefera să se ocupe uh, guvernul în ceea ce privește recrutarea și um, păstrarea um, posturilor de inspectori în domeniul muncii, există acum proceduri care sunt în curs de negociere cu Organizația Mondială a Muncii și întâlnirea s-a întâlnit cu privire la discuții cu privire la um, sectorul textilelor, um, unde în Bangladesh uh, există presiune din ce în ce mai mare din partea companiilor europene care cer prețuri din ce în ce mai mici și uh, se dorește implicarea actorilor um, uh, vizați pentru a avea un control asupra acestei situații. Parlamentul a trimis mereu un semnal foarte clar că mereu vorbeam despre faptul că noi nu putem să ne implicăm în acest uh, domeniu acum câțiva ani, iar presiunea a fost foarte mare acum vreo 5 ani când uh, producătorii din Bangladesh spuneau că trebuie să se facă ceva cu privire la mecanismul de fixare a prețurilor. Iar uh, angajamentul nostru, din păcate, mm, încă nu există în acest sens. Poate în legislatura următoare Parlamentul va putea chiar să facă niște um, um presiuni să ne mm, folosim instrumentele de care dispunem pentru a putea să uh, creăm un pic de spațiu astfel încât producătorii să poată să reinvestească um, în multe dintre dintre provocările pe care vor ei să le depășească și pe care ne dorim și noi să le depășească. Acestea fiind zise, este clar că Bangladeshul, în cooperare cu partenerii din cadrul pactului, dar și cu operatorii din Uniunea Europeană, din uh, sectorul textil, trebuie să lucreze în continuare cu o legitimitate nouă uh, și acum nu este timp de pierdut pentru a rezolva problemele de durată și Parlamentul va continua să lucreze cu privire la mm, dialogul sporit uh, privind drepturile omului și drepturile în domeniul muncii pe care am început să le avem uh, în uh, cazul preferințelor tarifare și comerciale din cadrul acordului totul mai puțin armele. Și aș dori să-i mulțumesc încă o dată Parlamentului și personalului său, precum și Comisiei și SAE pentru cooperare pe parcursul întregului mandat legislativ în, uh, care ne-a ajutat în activitatea noastră în Comitetul de Monitorizare. Mulțumesc! Iată ce trece în revistă concretă. Sunt întrebări pentru domnul Karim cu privire la Bangladesh? Se pare că nu, așa că încă o dată mulțumim foarte mult. Și trecem mai departe la comunitatea Africii de Est și am să-i dau cuvântul lui Helmut Scholz. I want to give a short... Mulțumesc, domnule președinte o imagine de ansamblu asupra ultimii reuniuni ale grupului nostru de monitorizare. Am avut o reuniune privind relațiile comerciale uh, cu această regiune pentru a discuta cu Comisia și cu SAE privind rezultatele summitului din uh, februarie și situația acord acordurilor de parteneriat, inclusiv abordarea recentă privind Tanzania. În acest context, am discutat mai ales situația politică din Tanzania și situația actuală a relațiilor bilaterale, în special în ceea ce privește situația drepturilor omului, creșterea încălcărilor, și amenințele la adresa democrației în această țară. Am dorit uh, să avem o actualizare a informațiilor privind Burundi, unde situația este similară. După cum știți, acordul de parteneriat economic uh, cu statele din uh, comunitatea est-africană au fost încheiate în 2014. Este un acord între două regiuni și trebuie semnat și ratificat de toate statele, uh, cu excepția Sudanului de Sud, pentru a intra în vigoare. Însă până, atunci, până acum numai Kenya și Rwanda au semnat. Uganda, Tanzania și Burundi nu au semnat acordul. Real. Tanzania de mai multe ori a susținut că are nevoie de mai mult uh, timp pentru a analiza impactul acordului, în special și uh, în legătură cu Brexitul. Deci care va fi relația comercială între mai multe state membre și Tanzania. Burundi s-au, și-au exprimat uh, și-a exprimat nemulțumirea față de sancțiunile impuse, iar Uganda s-a poziționat ca un mediator. La concluziile ultimului uh, summit uh, cu această regiune, aliniatul ce ține de parteneriatul econo- acordul de parteneriat economic, Ă, există un angajament de a interacționa cu Uniunea Europeană în, în următoarele patru luni pentru a primi mai multe informații pe ă, problemele vizate. După aceea, ă, părțile vor decide dacă vor sau nu să semneze acest acord. Am vrea să întrebăm Comisia dacă este legal și fezabil ca acest, partener, acest EPA să intre în vigoare numai cu statele membre care au semnat. Iar, uh, deci am, între, am adresat acestei, uh, această întrebare comisiei și comisia ne-a răspuns că nu. De asemenea, avem o prevedere privind reglementarea pieței cu Kenya, iar uh, celelalte state se bucură de uh, prevederi de tipul totul în afară de arme. Deci asta este situația deocamdată. La nivel politic, Uniunea Europeană are o situație dificilă cu Tanzania și Burundi. Din 2015 au fost impuse sancțiuni împotriva patru persoane de la conducerea uh, Burundi, care au fost uh, reînnoite în Consiliul din toamnă până uh, pentru octombrie anul acesta. Apoi, în Tanzania, de asemenea, am fost martorii unei deteriorări a climatului politic. Există din ce în ce mai multă presiune împotriva opoziției, iar membrii ai Parlamentului sunt intimidați cu cazuri în justiție. S-a, făcut apel în capitală pentru raportarea persoanelor homosexuale la poliție și așa mai departe. Um, um, ambasador, um, ambasadoarea UE Uh, a protestat și a fost uh, expulzată de către președintele Magufuli însuși. Da, anumite state membre chiar au suspendat ajutorul de dezvoltare pentru această țară. Uh, asta a dus la o răzgândire la elitele țării președintele Magufuli a decis să semneze acordul de parteneriat economic dacă revin plățile de dezvoltare în Tanzania. De asemenea, a promis că va putea uh, convinge și Burundi să semneze, chiar dacă sancțiunile vor rămâne în continuare valabile. El spune că guvernul uh, depinde în totalitate de Tanzania. Iar aici uh, avem de face cu o dilemă. Va trebui să vedem dacă renunțăm la sancțiuni și la, cri- la critica situația care se deteriorează în Tanzania în schimbul unui acord comercial. Și răspunsul meu ar fi nu. Nu pot decât uh, să fac apel la noi, la Comisia INTA, să respectăm principiile relațiilor externe ale Uniunii Europene, așa cum sunt ele prevăzute în, tata, în tratate și deci să încurajăm strategia Trade for All și principiile unui uh, comerț uh, corect um, ca bază pentru toate interacțiunile noastre cu statele terțe. Asta este situația. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O situație dificilă din punct de vedere economic, dar cu atât mai mult uh, politic. Întrebări către Helmut Scholz privind uh, acest uh, subiect? Se pare că nu este cazul. Le mulțumesc ambilor raportori. Încă o dată, dragi colegi, grupurile de monitorizare sunt instrumente potrivite pentru a influența procesele de negociere. Ieri un profesor de la Universitatea de la Leuven ne-a spus că este unul dintre elementele cheie uh, pentru ca Parlamentul să poată influența politica comercială. Deci vă mulțumesc foarte mult că vă ocupați aceste grupuri de monitorizare. Punctul 13. În ceea ce privește China, vom avea o prezentare Uh, înainte de a începe, vom uh, lăsa uh, vom deschide proiectoarele și apoi am să-i dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a ne explica noua strategie pentru China. Am primit o reprezentantul Comisiei fiind Peter Bers. Acum uh, câteva săptămâni am primit un document, care, o comunicare ceva mai uh, dură în formulare decât în strategia precedentă și care nu co- uh, corespundea în totalitate poziției Parlamentului pe care am adoptat-o în ultimii ani sub conducerea raportorului nostru, domnul Winkler. Tocmai de aceea cred că este important să avem o discuție privind um, noua abordare a comisiei. Iar acum Peter Berz asta trebuie să facă, să uh, ne explice noile evoluții uh, la comisie. Mulțumesc! Haideți să spunem că am plăcerea să vă explic um, cum sau lucrurile. Bun, să vă explic China în 5 minute, va fi complicat, dar am înțeles că și la AFET a dus o discuție pe același subiect. Uh, ieri am să mă refer la comunicarea comună și la pregătirile pentru summit. Uh, prezentarea nu este încă um, pentru intervenția mea, este pentru colegul meu mai târziu. Deci, S-a schimbat discursul privind China. Uh, se pune accentul mai mult pe amenințări decât pe oportunități și ne dăm seama că regulile actuale internaționale nu sunt potrivite pentru a um, face față unui partener care face capitalism de stat și care este văzut ca un uh, rival sistemic. China a profitat în mod uh, semnificativ de condițiile globale actuale, inclusiv uh, Uh, din partea OMC și tocmai de aceea China ar putea să ajungă la, la concluzia că nu are niciun interes ca lucrurile să se schimbe, însă nu se mai poate așa. China trebuie să-și asume responsabilitatea în conformitate cu importanța sa economică și comercială și să abordeze dezechilibrele create prin utilizarea subvențiilor și altor practici care duc la distorsiuni. Statele membre și operatorii economici sunt din ce în ce mai îngrijorați de dezechilibrul în accesul de piață, restricții de investiții, supracapacitate și, în general, lipsa unui punct de plecare comun când uh, companiile europene sunt în concurență cu cele uh, chineze pe piața chineză, pe piață, dar și pe piața noastră și pe piețe ale unor state terțe auzim mult despre deschidere și uh, reforme din partea uh, președintelui Chinei. Dar când ne uităm la ce înseamnă asta, ce, uh, ce spune președintele Xi? O, ca întreprinderile noastre să fie mai puternice ca să poată concura pe piața globală. Deci, nu știm cum se poate ajunge la schimbări. Um, trebuie să solicităm Chinei să um, facă reforme pentru a asigura o reechilibrare a relațiilor noastre economice. În același timp, trebuie ca și noi să ne luăm propriile măsuri pentru a aborda distorsiunile de piață cauzate de China și efectele negative asupra companiilor noastre. Pe 12 martie, împreună cu SAE, am prezentat o comunicare comună privind UE-China, um, o perspectivă uh, strategică și să nu-i spunem uh, că este o, un text dur, ci că ne impunem. Obiectivul este să transmitem mesaje politice clare și să propunem măsuri concrete pentru a reechilibra relația noastră cu China. Comunicarea a contribuit la discuțiile Consiliului European din 26 martie, discuții privind relațiile UE-China în general, nu în special ca pregătire pentru summit, și am să mă refer la asta uh, uh, imediat. Uh, concluziile Consiliului referitoare la China nu au fost foarte detaliate, dar au reflectat foarte bine con conținutul comunicării comune. Această comunicare conține 10 puncte cheie plus câteva elemente importante în contextul general al relațiilor UE-China. O bună parte din acțiunile propuse țin de comerț. Am să vă, mă refer la cinci dintre ele. Acțiunea 4 este implementarea acordurilor bilaterale, inclusiv uh, acorduri de liber schimb uh, aprofundate și cuprinzătoare cu uh, vecinii noștri, dar și o parte ce ține, o altă parte ce ține de comerț. Acțiunea 5. Eforturi de a, uh, a ne ridica la uh, nivelul Chinei în ceea ce privește baza comună. Trei subpuncte. Reformarea OMC, actualizarea uh, regulilor privind subvențiile pentru industrie și transferul tehnologiei obligatoriu. De asemenea, dorim să obținem progrese la un alt acord plus uh, închiderea unor, uh, încheierea unor noi acorduri uh, bilaterale, securitatea în aviație și indicațiile geografice. Acțiunea 6. Munca legislativă privind un instrument internațional de achiziții publice până la a, menit a fi adoptat la final, până la finalul acestui an. Acțiunea 7 se referă de asemenea la achiziții publice pentru că solicită revizuirea actu- sistemului actual inclusiv participarea uh, uh, ofertanților străini. Acțiunea 8, mai, cu mai mari provocări, este, ține de a aborda uh, efectele dis de distorsiune ale uh, ale faptului că uh, multe întreprinderi străine dețin uh, elemente fundamentale în Uniunea Europeană. E vorba despre prezența crescândă a Chinei pe piața internă, uh, de exemplu, uh, e vorba și de uh, subvenții oferite de statul chinez unor întreprinderi pentru a fuziona sau a achiziționa companii europene, companii care oferă servicii pe piața UE, care se bucură de subvenții industriale uh, oferite de China. Acțiunea 10 ține de implementarea totală a regulamentului pentru instrumentele de apărare comercială. De asemenea, mai sunt câteva acțiuni um, în ceea ce privește bunurile cu dublă utilizare, dar și alte elemente. Acum am trecut la implementarea acestor, acestei comunicări. Uh, se lucrează deja la unele dintre aceste activități, de exemplu negocierile bilaterale cu China altele vor uh, solicita mai multe dezbateri la nivel intern. În ceea ce privește summitul de săptămâna viitoare, pe 9 aprilie, el va avea loc aici la Bruxelles, va fi o oportunitate de a mm, reafirma angajamentul Chinei uh, în mai multe domenii și uh, de a-i solicita Chinei, de, deci de a-și respecta aceste angajamente. Există anumite angajamente pe care China și le-a asumat și pentru care nu a dat rezultate. Nu a uh, lansat uh, negocieri pentru reforme, mm, trebuie să fie mai ambițioasă în ceea ce privește negocierile privind investițiile, dar și, de asemenea, a dat înapoi în negocierile noastre privind indicațiile geografice. În momentul de față negociem o declarație comună de, pentru summit, este o provocare, după cum vă închipuiți, împreună cu chinezii. Uh, negociem în momentul de față, va trebui să vedem ce va aduce summitul cu sine în aprilie. Nu știm dacă uh, vom avea o declarație comună, dar uh, lucrăm intens cu um, colegii chinezi pentru ca acest lucru să se întâmple. De asemenea, statele membre au, au, s-au exprimat spunând că uh, Uh, vor o declarație care să aibă și uh, un înțeles uh, și nu unul care să nu însemne nimic. Deci ne dorim un summit semnificativ, meaningful, un cuvânt cu anumite conotații în momentul de față, dar încă nu știm ce se va întâmpla. Probabil că până în ultimul moment Uh, vom discuta cu uh, partenerii chinezi, dar sunt uh, câteva probleme dificile, mai ales în ceea ce privește domeniul comercial. Mulțumesc. Am să dau cuvântul raportorului nostru, domnul Winkler. Thank you very much, Chairman, and thank you for this presentation. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule Bers, pentru prezentare. Cred că e foarte important să observăm, de fapt e de la sine înțeles, dar ne bucură să vedem că Comisia are aceeași abordare precum uh, și anume că majoritatea elementelor abordate țin de uh, comerț, pentru că este esențial, este clar că um, politica comercială este esențială pentru relațiile noastre cu China. Bineînțeles că sunt uh, și toate celelalte sectoare, însă domeniul comercial este important și uh, progresele la diferite capitole sunt uh, un element cheie pentru relația noastră viitoare. Cred că totul este important, însă aș vrea să menționez câteva elemente și anume instrumentele uh, de, de protecție comercială. Este foarte bine că sunt, sub, că sunt uh, uh se pune accentul pe ele în acest plan de acțiune. Uh, cadrul european pentru concurență și tot ce ține de noua evoluție tehnologică. Uh, toate aceste lucruri sunt uh, foarte importante și noul Parlament, noua, sau viitorul Parlament, viitoarea Comisie INTA și viitoarea Comisie Europeană vor trebui să se ocupe de acest subiect în mod foarte direct și acordul internațional privind achizițiile publice mi se pare și el foarte important. S-au făcut câțiva pași, dar să vedem uh, până unde putem ajunge. În ceea ce privește summitul de la Bruxelles, cred că a venit momentul să uh, vedem unele rezultate din partea uh, par- părții chineze. Uh, deci dacă ar fi să transmit un mesaj uh, colegilor chinezi, ar fi acum a venit momentul uh, pentru acțiune. Avem mai multe angajamente care au fost repetate mm, de mai multe ori și noi ne vom tot repeta poziția, asta trebuie să facem, dar bineînțeles trebuie să vedem și anumite progrese. Și o, o ultimă idee, probabil pentru noul Parlament și noua Comisie INTA, în ceea ce privește ideea de a se impune, uh, cred că dacă putem să lăsăm uh, o moștenire uh, noi Comisii pentru Comerț Internațional, ar fi să avem una care își impune mai bine punctul de vedere, pentru că Tocmai ne-am uh, obișnuit pentru a ne, să, ne folosim uh, noile competențe. În ultimii cinci ani am avut dosare importante, decizii importante și eu cred că dosarul chinez va însemna decizii dificile în următoarele luni în următorii ani și cred că noi am uh, pus o bază bună pentru activitatea viitoare a Comisiei și Comisia Europeană cred că va regăsi în Parlamentul European o comisie care își va ști să se impună. Mulțumesc! Am să dau cuvântul raportorului de la AFET, domnului Belder, două minute. Eh, Mulțumesc foarte mult! Mă bucur că pot să mă exprim în calitate de raportor cu privire la relațiile dintre Uniunea Europeană și China. În ultimele zile am uh, citit într-un uh, ziar un uh, titlu care m-a surprins. Se vorbea despre un serial polițist celebru în Germania cu titlul Locul faptei, locul crimei se spunea acolo că China își trimisese spioni în întreaga Uniune Europeană și că era cazul să se tragă un semnal de alarmă, pentru că aceștia ar fi însemnat un uh, prejudiciu de peste 100 de milioane de euro uh, pentru întreprinderile germane. Experții care au intervenit fără îndoială caută răspunsuri și China ne interesează pe toți foarte mult. Ne confruntăm practic cu o țară uriașă, ne simțim uneori depășiți de China, de influența ei covârșitoare. Citesc chiar acum un studiu foarte interesant, care de-al se bazează pe surse chineze și care face o analiză a politicii comerciale europene, unde se arată că uneori nu strică să ne punem în pielea chinezilor pentru a înțelege mai bine cum înțeleg ei lumea, cum văd lucrurile, ca să le înțelegem mai bine strategia. Se spune că președintele Xi are tot felul de proiecte vizionare și megalomane, dar să nu uităm nici de crizele cu care se confruntă China, care nu este o țară chiar atât de stabilă cât ne, pe cât ne închipuim. S-a publicat recent un studiu pe această temă, Deseori eh, nu ni se spune că noi, eh, europenii, trebuie să încetăm să fim naivi față de China. Există o serie întreagă de elemente concrete în studiile pe care le-am citit cu privire la întreprinderi și care m-au frapat. Mm, ele arată că în China mediul universitar al oamenilor de știință consideră că evoluția economică a Chinei ar urma să încetinească, ba chiar să stagneze. Ceea ce s-ar întâmpla în următorii 5 până la 10 ani. În orice caz, se dă drept sigură această încetinire, ba chiar stagnare. Desigur, e vorba de niște analize economice, de niște prognoze, nimic mai mult. Însă, se pare, că explica, se pare că această încetinire ar putea să producă niște crize în China, ceea ce va avea un impact asupra uh, economiei internaționale, dar și a Uniunii Europene. Așadar, cred că acum este momentul să ne facem uh, vara sanie și să ne pregătim pentru această situație. Să abordăm cu toată tăria problema aceasta chineză. Altfel spus, să fim atenți, să nu aruncăm și bebelușul odată cu apa din copaie. Sunt în China și crize, crize care vor afecta inclusiv interesele noastre ale Uniunii Europene. Și trebuie să ne pregătim pentru ele. Apoi, nu se mai poate vorbi în China de un sistem totalitar. Eu sunt istoric de profesie și înțeleg ce înseamnă un regim totalitar. E adevărat că în China în trecut au existat sisteme totalitare, ca și în Uniunea Sovietică, însă nu mai este cazul acum. E un sistem extrem de interesant, acum în China, și cred că ar trebui să se poarte discuții la cel mai mare nivel, la cel mai înalt nivel, pentru a se înțelege mai bine care este rolul atât al întreprinderilor private, cât și al întreprinderilor de stat din China, fiindcă știm foarte bine că uh, Uh, statul chinez încearcă să mențină, să-și mențină uh, autoritatea asupra, pie, asupra pieței și să nu uităm că de toate aceste măsuri de pe urma tuturor măsurilor întreprinse de statul chinez, întreprinderile noastre sunt cele din linia întâi care vor avea de suferit cel mai mult. Și, în fine, Piața chineză este foarte greu de definit. Sunt numeroase întreprinderi inovatoare în China. Întreprinderi care vor să fagociteze piața europeană, vor să participe la mm, licitațiile din Uniunea Europeană și să-și mențină uh, prevalența asupra unui mare număr de tehnologii de vârf. Așa că Acum e momentul, dragi colegi, să acționăm, acum e momentul să-l facem ceva, pentru că alminter va fi prea târziu, scopul nostru fiind acela să avem o relație din care toată lumea să câștige, nu neapărat China, nu, nu ca până acum China să câștige. Mulțumesc foarte mult, raportorii din umbră S și D. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Rodriguez. Aș dori să felicit în primul rând uh, Comisia pentru comunicarea pe care am redactat-o. Cred că este completă și tratează toate mm, temele la nivelul la care trebuie să se abordeze. Însă trebuie să spun că e destul de dezamăgitor um, uh, ce declarație mm, uh, a făcut um, Consiliul. Este destul de um, ambiguă. Eu cred că E important să vedem care va fi poziția statelor membre la Consiliu pentru a se apropia mai mult de poziția din comunicare. Dumneavoastră a spus un lucru pe bună dreptate. Narativa cu privire la China s-a schimbat pentru a pune accentul pe amenințările referitoare de oportunități. Nu cred că acesta ar trebui să fie limbajul pe care să-l folosim. Aș spune că ar trebui să fie vreo mai degrabă de o reciprocitate, pentru că cred că este important să facem o, o tranziție către o relație care să se bazeze pe dialog. Și spunea foarte bine raportul de la FED că e foarte important să vedem cum vede China politica comercială și cum am putea să facem încât să avem avem relații reciproce, pentru că nu vrem să mergem noi prea, prea departe. Știu că China a mers ea prea departe în instrumentele pe care le folosește pe scena uh, globală pentru că i s-a permis și noi um, vrem să avem instrumente care să ne permită uh, o reciprocitate, dar până la urmă obiectivul uh, final ar trebui acela ca China să accepte și să îndeplinească normele internaționale și normele OMC. Aș dori să vă întreb de asemenea cum evaluați uh, uh, situația um, relației cu China în ceea ce privește aspectele multilaterale și aspectele pe care le-am adoptat la OMC, care nu ar putea să se aplice dacă China n-ar fi uh, implicată în acest, uh, în acest uh, compromis și implicată în soluții. Uh, de asemenea, m-aș referi la ce ați spus cu privire la, uh, la ce ați spus în anterior cu privire la instrumentul privind achizițiile publice internaționale. Cred că este foarte important să tratăm acest subiect, mai ales când ne gândim la instrumentele de apărare comercială. Știu care este poziția um, Comisiei, uh, se reflectă și în comunicare, dar aș vrea să ne, ne spuneți mai multe despre ce avem nevoie pentru a se dezvolta și mai mult acest instrument. Și un ultim lucru. Mie mi se pare că China uh, folosește foarte eficient diplomația economică și aș dori să aflu care ar fi strategia noastră în ceea ce privește diplomația economică și interesele noastre în China. Uh, dacă avem uh, suficiente mijloace în acest sens, dacă avem coordonare cu statele membre la un nivel uh, suficient de mare. Știu că e greu, dar ca să avem o diplomație comună din partea Uniunii, pentru că um, cred că ulterior o să vorbim despre controlul investițiilor și ce se propune în ceea ce privește pozițiile statelor membre și protocoalele individuale. Mulțumesc. Asias Uh, ICA. Mulțumesc. Din partea ECR? Cine dorește? Da, am să vorbesc eu numele Emmy McClarkin. Suntem de acord că nu trebuie să fim naivi și China trebuie să facă mai multe și să-și respecte angajamentele existente în ce privește subvențiile și transferurile de tehnologie. Trebuie să pună în aplicare principiile și spiritul regulilor OMC, însă soluțiile din economia chineză nu pot să fie reprezentată de mai mult protecționism, în timp ce uh, întreprinderile europene se, confrunta, se confruntă cu tot mai multe restricții în, în China. Uh, investițiile și relațiile economice și comerciale cu China ne-au făcut și pe unii și pe alții mai uh, uh bogați. Trebuie însă să monitorizăm cu toată atenția uh, investițiile care vin în Uniunea Europeană, însă să le monitorizăm de la caz la caz. Proiectul privind instrumentul internațional de achiziții publice însă este ceva mai problematic. Limitează posibilitățile uh, companiilor, uh, de, companiilor europene să uh, Uh, aibă acces la piața chineză, lucru care ne creează dificultăți. Ar putea să reducă uh, concurența și plus valoarea. și uh, posibilitatea Uniunii Europene de a se baza și pe mm, bunuri și servicii din țări terțe. Potrivit regulilor OMC, va trebui ca Beijingul să facă progrese în acest domeniu și să respecte, să respecte aceste reguli. Trebuie să determinăm China să respecte regulile internaționale și aici aș mai spune că vedem o diferență a, trebuie să avem în vedere și ce se va întâmpla în, uh, după plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeană, Regatul Unit fiind cunoscut pentru orientarea sa pro-comerț pro, comerț internațional. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină de la ECR? Da? Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi vorbi în numele raportoarei noastre din umbră. Pentru noi, ca liberali, uh, foarte important este să menținem deschiderea piețelor. Investițiile pentru noi sunt un aspect important uh, căruia nu trebuie să îi punem bețe în roate în mod inutil. Însă, în același timp, cu instrumentul pe care l-am uh, decis, cred că vom avea o monitorizare a investițiilor uh, pe întreaga piață europeană și cred că acest instrument ne permite dialogul, ne permite să știm dacă există o, abord, o, o acțiune sistematică într-o anumită branșă uh, sau un anumit sector, astfel încât să putem uh, Uh, preveni uh, situații mm, sau să corectăm situații în care am fost poate puțin prea naivi în trecut. Sunt de acord cu colegii de la ECR. Trebuie să găsim un echilibru între deschidere pe de o parte și o încredere care să nu fie oarbă pe de alta. Uh, cred că prin acest instrument reușim să facem față și pericolelor sau amenințărilor. Este important însă să constatăm că s-ar putea uh, dezvolta o dependență economică și uh, esențial este să nu cumva să pară că am uh, prelua sau tolera uh, viziunea societală uh, a acestei țări. Deci în ceea ce privește uh, protecția datelor și utilizarea lor, trebuie să ne asigurăm că datele nu vor fi uh, folosite în mod abuziv. Mulțumesc, domnul Scholz, în numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Bers, trebuie să vă spun sincer că aș vrea să fiu un șoricel săptămâna viitoare, pentru că dacă va fi un summit important, atunci trebuie să ne fie clară și dimensiunea ceea ce, cu ceea ce avem de-a face. În urmă cu un an am avut uh, o strategie puțin uh, diferită. Ce s-a întâmplat în anul care a trecut? De ce acum mergem atât de clar uh, în, într-o nouă direcție? Spunem că este partener strategic, concurent, concurent, dar și rival strategic. Și da, sunt de acord, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, să spunem lucrurile clar. Ce înseamnă o rivalitate sistemică și cum vrem să creăm un fel de nouă relație cu uh, partea chineză și care este poziția Uniunii Europene în ceea ce privește economia, evoluția tehnologiei. Nici măcar nu vorbesc despre chestiunile de chestiuni de model de societate sau chestiuni politice. Deng Xiaoping a spus fie că pisica e albă sau e neagră, important e să prindă șoareci. Și acest lucru a fost făcut uh, într-o legăt- uh, în legătură cu o promisiune pentru ca uh, populația de 1,4 miliarde de astăzi să fie mai pro- prosperă. Știm că chinezii de mulți ani asta uh, este linia pe care o urmăresc. Și um, asta înseamnă că noi trebuie să ne întrebăm ce înseamnă asta pentru uh, noi dacă 1,4 miliarde de oameni vor să trăiască ca noi. Trebuie să ne întrebăm dacă e o abordare corectă, dacă, se, dacă este posibil acest lucru Aici intervine rivalitatea sistemică și mi s-ar părea naiv și chiar greșit să spunem că noi uh, decidem cum ar urma să uh, arate uh, economia de piață, că noi suntem cei care stabilesc reperele. Nu, cred că în secolul 21 trebuie să învățăm că împreună cu alte popoare și alte societăți Uh, trebuie să uh, stabilim împreună reperele viitorului. Și sunt de acord că acest lucru poate și trebuie să fie făcut și în cadrul OMC. Trebuie să uh, facem reformele necesare și dacă nu, nu va funcționa, vom avea o problemă. Și în domeniul economic avem o nevoie de o, de o cooperare și în domeniul comercial, dar și știință, cercetare și așa mai departe. Deci, potențialul uh, economic, atât al Chinei, cât și al Uniunii Europene, cum pot fi ele create, uh, puse într-o relație uh, care să fie productivă, astfel încât să se creeze o valoare adăugată. Sunt multe cifre care ne arată că până acum economia europeană se descurcă destul de bine cu o abordare bazată pe cooperare, pe parteneriat cu China. Mi s-ar părea problematic ca tocmai această uh, abordare, mai ales în, în, în timpul uh, sau într-o perioadă în care avem și abordarea americană de American First, să avem o abordare atât de strictă cu China. Mulțumesc, uh, doamna Jamei de la ENF. Nu am foarte multe lucruri de spus, doar câteva reflexii. Atunci când nu stăpânești evenimentele, cred că cea mai bună modalitate de a te comporta este să te prefaci că le stăpânești. Ce presiuni putem face noi acum? Cum ne putem apăra de riscurile chineze dacă vorbim de protecționism, de localism? Activitatea uh, economică a Chinei fiind în special, de politică economică a Chinei fiind în special una bazată pe costuri scăzute – China în prezent uh, pare să redobândească, sau cel puțin partidul redobândește controlul, uh, se predă marxismul în universitățile de stat. Uh, e în realitate, efectivement, mais je pense que... Și cred că ultima strategie adoptată, care ar trebui adoptată, ar fi aceea credulității sau a naivității. Domnul Karim, mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte concis. Câteva observații cu caracter general în urma detaliilor pe care le-au prezentat colegii. Uniunea Europeană are în față provocarea marilor schimbări uh, geopolitice. Cred că ar trebui să, ne, să, să fim foarte atenți la felul în care se poziționează Statele Unite în ce privește această problemă și felul în care schimbă dinamica China. Eu aș insista pe echilibru. Un echilibru care nu înseamnă că nu trebuie să ne respectăm principiile de angajament total față de uh, regulile asumate la nivelul organismelor internaționale, cum ar fi OMC, dar în același timp nici să nu ne să nu ne refuzăm noile oportunități pe care actuala situație le prezintă. Și aici uh, aș face trimitere la inițiativele asumate de China recent. Trebuie să fim foarte atenți să menținem relația strânsă în special uh, în ceea ce privește accesul la piață. Cum putem să ne folosim de această carte în relațiile noastre cu China? Și mm, trecând și mai departe, am, mai aveam ceva de spus în legătură cu uh, problema drepturilor omului. Din ce în ce mai mult apar informații în ce privește provincia Xinjiang, unde sunt țintite anumite grupuri de persoane. Nu știm dacă subiectul acesta se va regăsi în declarația noastră de la sfârșitul summitului. Sunt îngrijorări pe teme de drepturile omului. Se va, nu știu dacă subiectul acesta se va, regăsi, se va regăsi printre aceste îngrijorări, dacă el va fi sau nu subliniat. Atât voiam să spun, domnule președinte. Mulțumesc. Voorzitter, protectionisme is niet een vies. Protecționismul nu este cuvântul de bază, n-ar trebui să fie îngrijorarea noastră majoră. Protecționismul este o etapă necesară. Orice economie dezvoltată s-a folosit de acest instrument la un moment dat. Eu cred că ar trebui să ne, ar trebui să ne folosim punctele tari, diferențele pentru a permite cetățenilor să aibă un cuvânt de spus în economie, în politica noastră economică. Multă lume... Studiile au arătat că economia de piață nu funcționează întotdeauna, că în, într-o economie de piață nu întotdeauna bunurile sunt mai ieftine și că nu întotdeauna economia de piață este soluția cea mai bună. We moeten niet naar strakke 10 jaren plannen, we moeten N-ar trebui să ne gândim la un plan fix pe 10 ani, să renunțăm la o economie bazată pe acționari și profiturile lor, să revenim la o economie bazată pe interesele cetățenilor. Ce va face Comisia în lumina acestor recente evoluții și dacă nu cumva avem de învățat din ele? Cum va susține Comisia aceste evoluții? Danke, Herr Vorsitzender. Domnul Butikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Era momentul ca Comisia și doamna Mogherini să constate că China a devenit un rival sistemic pentru Uniunea Europeană. Acest lucru în ultimii ani s-a schimbat în mod fundamental. În China vedem o revenire la o, un sistem de stat totalitar, iar uh, în uh, Xinjiang uh, s-a creat cel mai uh, dur stat polițienesc existent. Este important ca noi, ca europeni, să uh, transmitem un mesaj clar, să luăm o poziție clară privind uh, valorile fundamentale, mai ales drepturile fundamentale, drepturile omului. Mi se pare uh, o idee bună să nu uh, facem un summit în care să încercăm să nu supărăm pe nimeni. Uh, Așa cum este prevăzut în comunicare, trebuie să insistăm uh, să avem rezultate uh, concrete. Este important să transmitem uh, Chinei că poziția aceasta este una comună. Nu cred că trebuie să facem ca Statele Unite. Și uh, să um, ne schimbăm poziția de, la 180 de grade, de la o poziție care spunea cooperarea este întotdeauna posibilă, uh, înspre o poziție care să spună cooperăm numai acolo unde e neapărat necesar. Trebuie să menținem o strategie de cooperare, dar o cooperare foarte strict delimitată, pentru că altfel uh, nu ne apărăm nici drepturile, nici uh, interesele deschiderea lansată de Deng Xiaoping în urmă cu 40 de ani, acum s-a transformat în altceva. Uh, atunci uh, Deng uh, a vrut să deschidă China față de lume. Xi închide, vrea să închidă China față de lume și să transforme China într-un fel de nouă putere colonială. Este cu totul altceva. Cred că trebuie să ne analizăm îndeaproape instrumentele OMC-ul este cadrul preferat, însă constatăm că, în anumite, că anumite lucruri nu pot fi abordate la OMC. Anumite practici ale politicii industriale chineze, de exemplu. Iar uh, promisiunile pe care le face China acum în ceea ce privește reforma uh, OMC <laughs> îmi spun mie că ei de fapt nu vor uh, reformă. Când vedem cum uh, um, acționează în cazul Belt and Road, uh, vedem că este uh, un semn um, um, oarecum împotriva cooperării. Deci trebuie să vedem ce fel și împotriva reformelor de la OMC. Și eu sunt împotriva protecționismului, dar nu cred că orice tip de protecție împotriva concurenței neloiale este imediat protecționism și trebuie să facem această diferență există lucruri pe care trebuie să le protejăm fără a fi protecționiști. Asta ar trebui să fie poziția noastră de bază. Și vedem că uh, de fiecare dată când ezităm, trebuie să plătim un preț pentru asta. Comisia de curând, pe baza situației actuale, uh, a refuzat uh, fuziunea Siemens cu Alstom, Cred că în viitor nu avem nevoie de o eliminare a dreptului de concurență în Uniunea Europeană, ci de o modificare care să ne permită să uh, avem o privire mai de ansamblu asupra pieței mondiale. Însă acest uh, un mare, o mare companie, o companie gigant din China a primit primul uh, contract de achiziții publice în Europa și trebuie să ne asigurăm că uh, nu ne facem singuri să fim mai neajutorați. Mulțumesc și din partea mea, ca o legătură la ceea ce s-a spus, și eu cred că, bineînțeles, trebuie ca ă, China să rămână partenerul nostru la OMC. Ne dorim stabilizarea OMC și ne dorim cu toții ă, să, răm- să rămânem în cadrul OMC și tocmai de aceea este importantă modernizarea acestuia um, și pe subiecte importante față de China, drepturile de proprietate intelectuală, companiile de stat uh, și așa mai departe. Și dacă vrem ca China să rămână în OMC, trebuie să vedem cum, mai ales în domeniul politicii comerciale, abordăm China. Cu această comunicare, bineînțeles, avem o modificare, Peter, una semnificativă față de poziționările din ultima perioadă. În trecut vorbeam despre partener strategic, despre un eventual partener, iar acum este un concurent sistemic, un rival chiar. Ă, acesta este formularea din ă, comunicare. Și ă, asta constituie o mare schimbare. Domnul Bütikofer spunea că lucrurile s-au schimbat în ultimii ani. Așa este. Uh, și mi se pare important să avem o poziționare clară. Plus un echilibru clar între o, bun, nu, un echil, a găsi un echilibru uh, între o poziționare clară și o poziționare precum cea a lui uh, Trump este dificil. N-aș vrea să avem, uh, să acționăm precum Trump. Uh, pentru că asta nu ar corespunde nici intereselor noastre. Deci este ceea ce spune și Karim, trebuie să avem o poziție echilibrată fără să punem sub semnul întrebării propriile valori. Cred că aceasta este sarcina noastră principală. Nu poate să fie poziția noastră izolarea. M-ar interesa cum ați făcut ce ați prevăzut pe termen lung? Aceste 10 măsuri sunt mai mult sau mai puțin realiste pentru următoarea perioadă, dar poate că um, trebuie văzut și ce se va întâmpla în viitor. Summitul cu siguranță este un, uh, un loc în care se poate uh, ajunge la această claritate, dar întrebarea este cum, ce se întâmplă după. Thank you. Thank you, Chair. Thank Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnilor și domnilor eurodeputați. E doar începutul unei dezbatere aceasta, o dezbatere care va continua în următorii câțiva ani, este o relație cu multe dificultăți, cu multe provocări. Adoptarea și prezentarea unei comunicări uh, care va contribui la discuțiile din Consiliu ne permite să analizăm toate relațiile noastre cu China și să recomandăm trei obiective. O, un, un angajament, un, un dialog mai aprofundat cu China pentru a promova interesele noastre comune, identificarea unor condiții reciproce și adaptarea propriilor noastre politici interne la realitățile economice în schimbare în Uniunea Europeană, se înțelege din ce în ce mai bine rolul Chinei într-o lume în schimbare. China nu mai este o țară în curs de dezvoltare, ci este un jucător internațional major cu o influență politică care a crescut fantastic de mult în ultimii 10 ani și devine din ce în ce mai mult o mega putere tehnologică. E un partener de cooperare cu care avem obiective strâns aliniate, e un partener de negociere uh, cu care Uniunea Europeană trebuie să identifice o relație a intereselor echilibrate. Vrem să promovăm, promovează de asemenea modele alternative de guvernare și, de asemenea, trebuie să avem în vedere și exporturile în relațiile noastre comerciale cu China. Încă un lucru foarte important pe care l-am discutat în Coreper cu statele membre este acela că Uniunea Europeană trebuie să manifeste unitate în relațiile sale cu China. Trebuie să depășim mm, mentalitatea câștigurilor naționaliste pe termen scurt, tocmai pentru a dobândi un câștig comun pe termen lung în relațiile cu China. Este o chestiune de care fiecare stat membru trebuie să țină seama, inclusiv în relațiile sale individuale cu China. De exemplu, în, ce privește relațiile, în ceea ce privește instrumentele IP, acel instrument internaționale de achiziții publice. E nevoie de mm, reciprocitate. Trebuie să deschidem piața Chinei pentru întreprinderile um, europene, care în momentul de față nu au acces deloc la uh, achizițiile publice din China. China a făcut progrese în eforturile sale de a depăși acordurile uh, în ceea ce privește achizițiile publice, de aceea ne gândim să punem pe picioare un plan de acțiuni pentru a echilibra lucrurile și pentru a stimula China să-și deschidă piața achizițiilor și pentru companiile europene. Care e provocarea aici? Avem o țară de dimensiuni uriașe, o putere economică, tehnologică fantastică și uh, care aplică pe, pe parcurs, pe măsură ce se liberalizează, un capitalism de stat noi nu avem reguli pentru așa ceva la nivelul OMC. Bun, pentru noi OMC-ul este forul care trebuie să se ocupe de aceste lucruri, dar el trebuie să-și actualizeze regulile. Această organizație trebuie să-și actualizeze regulile pentru a putea trata problema Chinei. La da, fel, la fel uh, există dezbateri care vizează Japonia și Statele Unite. Sunt acum uh, litigi uh, litigii în curs care implică Statele Unite și China. China prezintă o serie întreagă de provocări, dar pentru toate aceste lucruri avem nevoie de mijloacele necesare cu care să le confruntăm. Și este cumva valabil și pentru Statele Unite, deci trebuie să fim foarte atenți în ce privește China, ca orice rezultat uh, vor avea aceste negocieri să respecte uh, regulile OMC. Mai sunt și alte aspecte, e doar începutul acestei dezbateri, cum spuneam, uh, drept, statul de drept joacă și el, elementele de stat de drept joacă și el un, un rol în declarația noastră. Nu știu exact care va fi formularea, uh, dar după cum spuneam, încă nu ne-am finalizat textul acestei declarații comune, mai sunt chestiuni rămase pendinte care trebuie abordate și de asta ne ocupăm chiar acum. Vom reveni la viitoarea reuniune INTA pentru a prezenta un raport în urma acestui summit UE-China. Mulțumesc foarte mult, Peter! Ultima ultimă observație, dacă îmi dați voie, este cumva o abordare din partea, de partea defensivă în ceea ce privește China. Acum m-ar, m-ar interesa să văd și cum arată partea ofensivă. Baza structurilor noastre interne, sigur, nu e neapărat de competența DG Trade. Dar vorbeați și dumneavoastră de regulile noastre de concurență, legislația noastră în materie. Noi ne batem pentru o politică industrială mai coerentă a Uniunii Europene, mai consecventă Trebuie să ne modernizăm noi înșine politica noastră internă în domeniu, în lumina situației de pe plan internațional. Mulțumesc foarte mult și cu acestea putem pune capăt punctului 13 de pe ordinea de zi și trece la punctul 14, fără să întârziem. Este vorba de o prezentare din partea Comisiei cu privire la investițiile străine directe în Uniunea Europeană, o chestiune care se leagă, desigur, de tema precedentă, care acoperă însă de această dată nu doar investițiile chineze. Îi dau cuvântul lui Carlo Pețianato, șeful Unității pentru Politică Externă din DG Trade. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Când uh, domnul președinte Juncker și-a anunțat în declarația sa privind Uniunea din septembrie 2017 faptul că Comisia va propune un mecanism de screening pentru FTI, pentru investițiile străine directe, a anunțat și înființarea unui grup de expert de coordonare cu statele membre cu privire la această temă, și un studiu aprofundat cu privire la uh, investițiile străine directe în Uniunea Europeană, în anumite sectoare punctuale, ținând seama de anumite țări de origine și tipuri de acționari, de investitori. Ei bine, a venit momentul să publicăm uh, studiul acesta în baza angajamentului asumat de domnul președinte, l-am publicat deci în data de 13 martie. Motivul pentru care l-am realizat a fost acela de a analiza principalele tendințe, de asemenea fuziunile, achizițiile. Am vrut însă nu doar să preluăm uh, statisticile oficiale, ci să mergem mai departe, să vedem cine se află de, spa, de fapt cu adevărat în spatele acestor investiții externe în Uniunea Europeană, pentru că știm că adesea nu cel care se regăsește în statisticile oficiale, în documentele oficiale, este acționarul real. Cum am procedat? Am fost nevoiți să construim un nou tip de bază de date din bazele de date comercial disponibile, le-am pus deci cap la cap informațiile respective pentru a putea identifica acționarul real. Am lucrat cu Centrul Comun de, Investiții, de Investigații al Comisiei și am încercat deci să creăm această nouă bază de date. Și vom trece, voi trece acum la constatări. Trec direct la constatări. Mai întâi de toate, puteți vedea un rezumat al raportului, dacă vreți. Sunt, desigur, și numeroase alte detalii și informații în raport, dar mă voi concentra pe elementele cheie. Aveți aici o imagine a importanței uh, pentru economia europeană a investițiilor străine directe. Ce reprezintă uh, aceste companii deținute de acționari străini. E foarte greu de înțeles acest lucru de pe ecran, dar în raport găsiți uh, foarte multe detalii prezentate într-un mod extrem de lizibil. În stânga vedeți numărul de firme, indiferent de dimensiunile lor, vedeți câte companii sunt deținute de străini în Uniunea Europeană. Companiile cotate la bursă sunt, rep sunt reprezentate în imagine cu albastru, de obicei acestea sunt mai mari, cu roșu sunt companiile care nu sunt cotate la bursă. Știm că acestea constituie în Uniunea Europeană cea mai mare parte a economiei. Însă, între companiile cotate la bursă, proporția străinilor este mult mai mare pe teritoriul Uniunii. Puteți vedea, deci, că firmele controlate de acționari externi reprezintă circa 3% din numărul total de firme, dar cota este mult mai mare pentru companiile cotate la bursă și a crescut de la 5 la 9% în ultima vreme. Știm ce înseamnă mari companii. Sunt acele care își permit să facă mai multă inovație, sunt cele care au productivitate mai mare și așa mai departe. Pe tabloul din dreapta, vedeți, pe tabelul din dreapta, vedeți aceste companii din punctul de vedere nu al numărului lor, ci al valorii, al activelor lor. Și aici proporția acestora este și mai mare, după cum se vede. 45% dintre companiile cotate la bursă în Uniunea Europeană sunt deținute de acționari străini și 32% dintre companiile necotate la bursă, ceea ce ne demonstrează că străinii au de regulă companiile cele mai mari. Vedeți aici pe ecran acționarii și investitorii străini, care este importanța lor pe sectoare, sectoare cheie. De la stânga pe, avem petrol, produse farmaceutice, produse electronice și optice, minerit, asigurări, echipamente electrice. Sunt uh, primele, principalele sectoare în care investițiile străine au o importanță deosebită, ajungând adesea până la 65% cum se întâmplă în sectorul petrolului sau cam 50% în sectorul produselor farmaceutice. As regards the, the sources, who? Cât despre surse. Cine sunt investitorii? În mod clar, investitorii tradiționali sunt încă dominanți în Europa, adică Statele Unite au o cotă foarte mare, apoi statele EFTA, Elveția, Norvegia și ceilalți sunt destul mici um, la partea de active în funcție de origine, însă o să vedem mai târziu când e vorba de achiziții noi și contracte noi, uh, există o diferență în tendințe. De exemplu, emergența Chinei aici abia dacă se vede la partea de uh, cotă, e cam mică, e 3%, abia se vede, e o secțiune mică în raport, sigur, se vede mai bine, față de 6% pentru Australia și Noua Zeelandă, deci mult mai mult decât China sau 11% pentru statele EFTA și 60% Statele Unite și Canada. Dar vom vedea că tabloul poate fi nuanțat dacă îl privim altfel. De exemplu, ne uităm aici la diversitatea din ce în ce mai mare, la um, originea um, uh, proprietarilor străini. Aici nu e vorba de active, e vorba de companii. Dacă investitorii tradiționali, dacă ne uităm la linia roșie și la cea albastră, dacă le comparăm, um, cu roșu avem tendințele mai recente acestea sunt mai scăzute decât acum 10 ani, dar după aceea cine vedem că a crescut ca și cotă ar fi China, India, de exemplu, și restul lumii. Iar linia roșie e clar uh, mai, acolo unde e mai ridicată decât cea albastră, înseamnă că avem un număr de companii din aceste state emergente care au fost într-o creștere mare. Rusia, India, China și restul lumii, toate acestea um, am înregistrat o creștere, deși e greu de citit aici. Dacă ne uităm la achiziții, din nou, tendințele ne arată că actorii noi, emergenți, statele emergente, sunt uh, mult mai vizibile decât um, uh, cota generală de active. Vedem, știm, de exemplu, că Statele Unite, Canada și statele EFTA sunt în continuare uh, Ă, cumpărătorii cei mai mari, vorbim aici despre achiziții și um, fuziuni, dar uh, avem Japonia, Singapore, um, Corea, ă, înregistrează o creștere foarte mare, o cotă foarte ridicată față de medie și mai avem și centrele offshore, centrele financiare offshore și o să venim la acesta puțin mai târziu, ies în evidență cu peste 8% din um, tranzacție. Deci, uh, centrele offshore reprezintă un actor interesant. Uh, China are 6,5% la partea de achiziții. Vedem așadar că achizițiile din partea actorilor emergenți uh, este mult mai mare decât uh, valoarea. Dacă ne uităm la sectoare, vedem că um, tendințele mm, de emergență sunt în majoritatea sectoarelor și avem, de exemplu, Statele Unite, o diversificare. În întreaga economie avem investitori americani. Pentru Asia dezvoltată, Australia și Noua Zeelandă, aici să spunem că sectoarele sunt mai concentrate, mai limitate și mai avem și alți uh, actori emergenți care devin vizibili în mai multe sectoare cu un nivel de specializare destul de ridicat. Vorbim aici despre centrele uh, offshore, în anumite servicii financiare, China, de exemplu, la fabrica de avioane și de utilaje specializate, India la farmaceutice și așa mai departe. Puteți să vă uitați în raport uh, la mai multe detalii. Însă este interesant să vedem uh, cum se țintesc, uh, cum țintesc noi actori emergenți anumite sectoare mai degrabă decât economia în ansamblu. Acum, dacă e să examinăm tipurile de investitori, nu se înțelege foarte bine din acest grafic, dar o să vă spun ce înseamnă. Ne uităm la caracteristicile investitorului, ale cumpărătorului. Ce constatăm acum este faptul că investitorul tradițional uh, este reprezentat de companii industriale și acest lucru nici măcar nu apare ca și cifre în acest um, tabel pentru că este mult peste aceste cifre, însă ne uităm la alte tipuri de investitori. Și ce este interesant este că um, cota um, companiilor financiare, uh, bănci și asigurări a scăzut în mod clar. În schimb, alți actori uh, de alte tipuri au crescut, de exemplu fondurile de investiții sau firmele de capital uh, sau indivizi, pur și simplu persoane și state și autorități publice sau nu, nu este vorba de companii deținute de stat, ci pur și simplu state ca atare, pentru că um, companiile deținute de stat pot să fie și ele companii industriale. Deci e vorba de noi tipuri de investitori care sunt în creștere. Ce înseamnă? este că se face o financializare uh, notabilă a acestor sectoare, mai multe fonduri uh, care fac achiziții din ce în ce mai multe, mai ales în ultimii 10 ani, dacă ne uităm la originea acestor cumpărători, sectorul este dominat clar de uh, Statele Unite, insulele Cayman și Elveția. Acestea ar fi aceștia ar fi cumpărători. Însă, cum spuneam, există o creștere însemnată în rândul persoanelor fizice sau familiilor ca deținători finali în ultima vreme și, de asemenea, uh, vedem că s-a crescut în, de la 31 în, la, de la 31 la 97. Uh, cine sunt oamenii aceștia? Elvețieni, americani, nor- norvegieni, chinezi, ruși, cam aceștia sunt pașapoartele reprezentate aici. Dacă ne uităm la um, tranzacțiile uh, chinezești în funcție de tip, uh, nu ne uităm la cifre absolute, dar putem să vedem că uh, Uh, acestea au început uh, târziu, în decada anterioară, însă ce este important este că mm, companiile deținute de stat, și acestea sunt reprezentate cu albastru, au fost mereu mai mari decât uh, investițiile private, mai puțin în 16, 2016, când a fost un boom din partea achizițiilor din China. Iată, care ar fi caracteristicile Uh, investițiilor străine directe din China. Sigur, acest lucru reflectă și compania de acolo, um, situația din economia chineză și companiile care operează pe acea piață. A fost ultimul slide care prezenta mm, cota ocupării pe care o au aceste investiții, cam 17% din uh, angajați din această bază de date sunt uh, angajați de către companii străine. Iată o trecere în revistă rapidă a principalelor constatări și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Thanks a lot. Any question, Helmut? Mulțumesc. Întrebări, Helmut. Thank you, Chair. I didn't know that I immediately can uh, speak on that. Mulțumesc. Îmi pare bine că pot să intervin imediat uh, la acest subiect. Vă mulțumesc pentru această informare foarte interesantă. E clar că, deși există o tendință de creștere a investițiilor din, din partea Chinei și a altor um, economii emergente, este clar că principalele investiții străine vin de la partenerii tradiționali. Acest lucru este semnificativ și este de asemenea importantă și partea aceasta de investiții offshore care controlează 11% din companiile uh, deținute de actori străini um, și active de asemenea într-un procent însemnat. Nu știu dacă reieșea așa de clar, dar uh, e clar că această prezență este în creștere. După cum știm, investițiile din offshore sunt folosite și pentru eludare sau um, evaziune fiscală și um, spălare de bani. Deci sunt o serie de provocări care sunt puse de acest sector. Întrebarea este cum vreți să reacționați la investițiile acestea în creștere care vin din paradisuri fiscale. O altă problemă, și aceasta ar fi o a doua întrebare, o constatăm o creștere a achizițiilor de la fonduri private și fonduri de capital, această financializare a investițiilor străine. Cred că acest lucru poate să însemne și faptul că aceste investiții sunt potențial expuse la instabilitate financiară și la speculă. Deci, cum se leagă acest lucru de uh, ceea ce arătați pentru um, actorii industriali? Ce înseamnă acest lucru pentru economia reală? Cum putem să evaluăm această situație? A treia întrebare. Noul mecanism de screening se va concentra și pe acest aspect al investițiilor directe străine? Acest screening al riscului uh, investițiilor care provin din paradisul, paradisul fiscale sau de la fonduri de specul. Mulțumesc. Thanks a lot, Mr. Dartmouth. Mulțumesc, domnul Dartmouth. Mulțumesc. Cred că este ultima oară când iau cuvântul aici și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care m-au ascultat cu politețe și vreau să le mulțumesc și uh, domnului președinte și predecesorului său, uh, de care eu mi-aduc aminte cu um, mare căldură. Aici am avut de-a face cu o expunere clară a principalilor constatări de bază în ceea ce privește investițiile um, străine în economia europeană și mie mi s-a părut că foarte interesant a fost ultimul slide. A spus că 17% din uh, persoanele angajate în cele 28%, 28 uh, de state membre lucrează pentru companii străine. Este o cifră foarte mare. Ce nu a fost reflectat și aici aș dori să adresez o întrebare, voi fi foarte succint. Avem o declarație în comunicatul de presă al Comisiei. Se spune că Uniunea Europeană rămâne deschisă pentru investiții străine directe, dar trebuie să fie verificate pentru a evita um, amenințări la interesele Uniunii Europene strategice și, de exemplu, infrastructura critică în tehnologii, finanțe și așa mai departe. Citez, Europa care protejează a devenit o realitate un domn de la comisie cu mare influență, domnul Prus, de fapt, care are o poziție foarte asemănătoare cu cea a comisiei. Până de curând, uh, investițiile străine directe erau evaluate la nivel național. De exemplu, Franța a avut o poziție foarte diferită de cea a Regatului Unit. Franța a spus că sunt o serie de sectoare strategice în care companiile străine nu pot să facă achiziții și unul dintre aceste toate era cel alimentar. Pentru francezi, de exemplu, iaurtul este important, are importanță strategică. Pe de altă parte, și acum nu vreau să fac judecăți de valoare, dar noi în Regatul Unit avem o economie destul de deschisă la investiții directe străine. De exemplu, eu uh, îmi plătesc facturile mm, către EDF, uh, uh, Electricité de France, să nu să confundăm cu EFD, care este un membru al Parlamentului European. Ați făcut o expunere foarte clară. Contextul este acela că Comisia are competențe mari de monitorizare, dar nu numai, ci să și influențeze și să preîntâmpine investițiile directe străine care sunt uh, planurile comisiei de a-și folosi aceste competențe pe baza informațiilor foarte clare din prezentare, pentru care vă și felicit. Mulțumesc. Mulțumesc, Ima. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că prezentarea a fost foarte clară și completă și îl felicit uh, pe cel care a făcut-o, dar aveți o analiză defalcată pe fiecare stat, care este um, cota fiecărul, uh, fiecărul tipul de investiții pe sectoare, pe origine și pentru fiecare stat membru și dacă nu aveți aceste informații, uh, intenționați să le colectați și sunt de acord cu cele spun, uh, spuse de domnul Scholz. E foarte important să vedem ce se va întâmpla cu strategia cu privire la uh, investițiile care vin din uh, paradisuri fiscale sau se îndreaptă către paradisuri fiscale dacă se examinează perturbările pe care le presupune, de exemplu, uh, faptul că avem chiar paradisuri fiscale în Europeană. Și, în sfârșit, în ceea ce privește mecanismul de control al investițiilor și uh, referitor la strategia Chinei uh, privind uh, drumul mătăsii. Cum o să îmbinăm semnarea de către statele membre cu, de protocoale um, cu China în ceea ce privește investițiile pentru drumul măsății, cu mecanismele uh, de screening pentru sectoarele strategice. Vedem uh, cazul recent al Italiei și vedem de asemenea că uh, Uh, va intra în vigoare noul uh, mecanism, dar Italia și a propriile decizii suverane, fără să fie ținut cont uh, de ceea ce se știa clar de la Consiliu cu privire la intrarea în vigoare. Vreau să știu așadar dacă din capul locului va putea să funcționeze mecanismul și cum o să fie implicate statele membre în um, realizarea acestuia. Mulțumesc! Um, Mulțumesc! și din partea mea, uh, Domnul Darmot uh, spunea foarte clar și el că mulți oameni sunt uh, angajați prin intermediul acestor investiții directe în Uniunea Europeană și aș dori să vă întreb dacă aveți o perspectivă clară cu privire la comportamentul acestor uh, investitori vis-a-vis -vis de forța de muncă. În circumscripția mea am un exemplu de acum câteva zile. Un uh, furnizor uh, de um, componente auto care este foarte bine um, clasat uh, Standard Poor's a făcut presiune asupra lucrătorilor pentru că e vorba de o companie străină cu investiții în mai multe uh, state, condițiile sunt sigur diferă în alte state și folosesc această poziție de investiții directe străine pentru a pune presiune asupra persoanelor de la fața locului. Este vorba de o situație unică, singulară sau ați mai uh, întâlnit situații sau ce știți despre atitudinea FDI cu, vis-a-vis -vis de investițiile locale? Thank you very much for this. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante și foarte relevante prezența centrelor financiare offshore ca surse. Acestea sunt clar în creștere. Motivele, cred, sunt destul de clare. Da, și sunt și programe de evitare sau de evaziune fiscală sau de optimizare fiscală sau um, mai sunt și alte motive, să spunem, obișnuite, însă e un fapt că aceste surse devin din ce în ce mai importante. Vă invit, dacă aveți timp, să vă uitați la un capitol din raport, la pagina 12, unde examinăm cine investește concret în centrele financiare offshore. Știm că ele reprezintă surse pentru Uniunea Europeană și nu știm exact cine este în spatele acestui uh, demers, dar știm cine investește din capul locului în centrele financiare offshore și este destul de interesant să vezi cum uh, investitorii americani se concentrează pe anumite astfel de cerne de, centre, de exemplu Bermuda, în timp ce investitorii chinezi se concentrează pe alte centre financiare, cum ar fi uh, insulele britanice Virgine. 80% uh, acolo mm, vin din China. În felul acesta aveți o idee de cine e în spatele acestora. Sigur, și mulți europeni investesc acolo. Scopul acestui raport nu este acela de a găsi o modalitate de a impune taxe care ar trebui să se impună local, pentru că, după cum am spus și știți și dumneavoastră, raportul acesta a fost uh, lansat pentru a însoți exercițiul de screening al investițiilor străine directe și voi reveni la acest lucru într-o secundă. Acest screening se face uh, Uh, pe temeiuri de securitate. Nu ne uităm la partea de evaziune sau eludare fiscală. Noi nu avem competența să examinăm aceste aspecte, dar uh, vrem să le aflăm uh, din motive de securitate. Vrem să știm cine este în spatele acestora. Acest lucru ar putea să fie de interes pentru noi pe măsură ce mergem mai departe la faza de implementare. Însă acesta este singurul obiectiv al raportului. Nu mergem mai departe de atât de chestiunea securității how to react to the growing number of cum să reacționăm la numărul crescând de întreprinderi cu capital privat și așa mai departe, așa numită financiarizare. În economia de astăzi, o bună parte din capitalul disponibil la nivel global este canalizat prin astfel de instrumente. O parte, ă, multe din economii sunt în aceste tipuri de instrumente și astfel se investește. Ceea ce nu înseamnă că, pentru că nu sunt uh, companii producătoare, uh, imediat sunt uh, instabile. Vorbim despre investiții străine directe. E vorba de bani care sunt investiții în active pe termen lung, sunt controlate, deci nu vorbim despre inter, investiții de portofoliu, care sunt cu totul altceva. Vorbim despre active fizice aici. Deci, nu există um, indicații de o de volatilitate crescută numai pentru că um, investițiile vin printr-o întreprindere de capital privat. Și în orice caz uh, nu a fost uh, nu a făcut parte din studiu să analizăm volatilitatea comportamentală. Ce înseamnă asta pentru economia reală? cred că înseamnă pur și simplu că economia de astăzi, uh, realitatea economică de astăzi este că există multe astfel de instrumente, fonduri de pensii din uh, fondurile de pensii din Canada sunt foarte importante în Uniunea Europeană și se asigură că multe dintre companiile noastre funcționează și că mm, creează locuri de muncă nu este neapărat o mm, tendință îngrijorătoare, este numai o realitate a modului în care este folosit capitalul la nivel mondial. Am menționat și faptul că obiectivul monitorizării acestor investiții uh, directe, străine directe. Uh, deci avem un cadru pe care tocmai l-am creat și este în vigoare. Deci obiectivul nu este să analizăm uh, natura speculativă a acestora sau nu, pentru că vorbim despre investiții străine directe, deci pe termen lung, e foarte greu să se facă specula aici, însă obiectivul este să analizăm riscurile de securitate care ar putea uh, surveni în Uniunea Europeană. Și asta mă aduce la întrebarea privind um, sloganul qui protej, Europa care protejează și o eventuală schimbare a atitudinii sau dacă vom uh, înlocui autoritățile din statele membre UE. Nu, după cum am spus, am spus de mai multe ori, um, cadrul stabilește cerințele care trebuie să fie respectate în toate uh, sistemele naționale de monitorizare și cooperare, astfel încât să știm ce se întâmplă. Iar comisia va putea emite avize care pot uh, prevedea recomandări, măsuri de atenuare și deci nu e vorba de a avea un drept de veto sau de a aproba investițiile străine directe. Nu este prevăzut așa ceva, ci din potrivă, sau ci mai degrabă să identificăm riscurile de securitate și eventual să recomandăm măsuri uh, de corectare în domenii în care putem face asta. Ați întrebat care, este, care sunt planurile Comisiei. Comisia nu are planuri să urmărească o anumită politică în acest domeniu. Ne dorim să facem ceva ce nu s-a mai făcut înainte în Europa, și anume să știm cine investește și să uh, partajăm această informație pentru a identifica riscurile, pentru că până acum nu se întâmplă acest lucru. Se întâmplă în anumite state membre la nivel individual, însă nu există o comunicare între statele membre sau între noi și statele membre. Poate alte state membre uh, deci state membre care ar putea fi afectate de investiții într-un stat vecin. Prin acest regulament vom putea identifica aceste riscuri și vom uh, putea vedea care ar putea fi eventuale măsuri uh, de corectare. În ceea ce privește datele dezagregate, încă o dată, nu acesta a fost obiectivul. Bineînțeles, asta este o construcție bazată pe baze de date cu sute de mii de companii. Deci, practic, am încercat să am construit o nouă bază de date. Bun, se poate identifica unde sunt, dar în momentul de față nu avem această posibilitate. Dar în viitor poate fi avut în vedere să se facă o defalcare pe state membre. În ceea ce privește paradisurile fiscale, am spus mai devreme, nu ține de rolul nostru să abordăm acest lucru. Relația cu inițiativa Belt and Road. Asta ține de uh, monitorizarea privind investițiile străine directe. Această inițiativă presupune un memorandum de înțelegere între China și unele state membre. E vorba aici de cooperare cadrul de uh, monitorizare FDI, deci pentru investițiile străine directe, se uh, analizează achizițiile. Deci vorbim astăzi despre rețelele 5G și despre această monitorizare, dacă va putea interveni monitorizarea FDI, precum orice alt tip de uh, monitorizare, analizează un investitor străin care cumpără sau creează o nouă companie. Nu uh, analizăm piețele de achiziții publice sau uh, rețeaua de furnizor pentru companiile europene. Asta ar merge dincolo de monitorizare. Ce putem face noi este să analizăm riscurile aduse de achiziția de către un investitor străin a unei companii europene sau de, de crearea unei noi companii. Asta analizăm noi, dincolo de orice fel de cooperare care există cu China, Rusia sau alt uh, stat. Putem vedea dacă atunci când o companie rusă, chineză sau americană cumpără o companie europeană, putem vedea deci care sunt amenințările uh, și apoi uh, putem uh, emite un aviz. Deci nu este o chestiune de compatibilitate cu inițiativa Belt and Road. Dar uh, cred că trebuie analizată fiecare tranzacție la nivel individual și fiecare operațiune pentru a vedea dacă uh, aduce cu sine un risc sau nu. Ar putea fi multe companii și multe tipuri de cooperare cu China care nu reprezintă niciun fel de risc. Și apoi din partea președintelui, uh, ceea ce privește forța de muncă și uh, comportamentul uh, investitorilor. Nu a făcut parte din acest studiu. Am, nu am uh, analizat asta, însă din, din experiența mea de, în investițiile străine directe, nu atât în Europa cât în, în alte state, uh, în general, știm că statisticile arată că investitorii străini sau investitorii europeni uh, în străinătate au un comportament uh, mai bun, respectă mai mult dreptul muncii și așa mai departe. Uh, de asemenea, sunt mai eficienți, aduc mai multă inovație în economie, au re, legături mai bune cu economia reală. Um, asta se întâmplă în Uniunea Europeană. Nu cred că avem o imagine clară, însă ceea ce știm este că aceste companii, da, sunt mai mari, uh, plătesc uh, salarii mai mari, deci, însă în ceea ce privește respectarea um, legislației uh, naționale și așa mai departe, nu avem informații. Mulțumesc, spune președintele, pentru această informație mm, pentru acest răspuns. Cu acesta încheiem punctul 14, iar punctul 15 este punctul meu preferat, chestiuni diverse. Dar nu este nimic la punctul diverse, iar punctul 16 este aprobarea procesului verbal al reuniunii acestei comisii. Uh, este ultima reuniune a uh, acestui mandat, deci procesul verbal trebuie adoptat acum obiecții față de acest ver- proces verbal? Dacă nu, atunci el este considerat adoptat. Și cu aceasta am ajuns la... Am încheiat cu ultimul punct de pe ordinea de zi din ultima reuniune din acest mandat. Mulțumesc uh, tuturor uh, secretariatului pentru uh, susținerea din acest mandat legislativ. Toate cele bune! So,